Okay, friends, we'll start the meeting and... Uh... Haideți, dragi prieteni, să ne începem ședința. Îl avem pe vicepreședintele Comisiei Maroș Sefcovici alături de noi. Ne bucurăm foarte mult că ați răspuns invitației noastre. Evident, suntem foarte interesați să aflăm ce aveți de spus în ceea ce privește progresele înregistrate în privința Uniunii Energiei. Comisia noastră este Comisia Ocupării, deci ne interesează în aceeași măsură să aflăm care vor fi consecințele ă, tranziției energetice asupra pieței muncii și ă, sperăm impactul pozitiv al acestei tranziții asupra șomajului. Încă o dată vă urez bun venit în rândul nostru. După prezentarea dumneavoastră, vom da cuvântul membrilor comisiei pentru a vă adresa întrebări. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Țin să vă mulțumesc pentru invitația adresată Cred că a pune alături dimensiunile economică și socială ale energiei reprezintă un lucru foarte uh, bun și mi-aduc aminte că am mai avut uh, discuții foarte rodnice pe marginea acestui subiect, atât aici la Parlament cât și la Consiliu. Și mă bucur foarte mult să mă primiți în rândul dumneavoastră. Știți că președintele Juncker și Comisia au făcut o alegere deliberată de a organiza proiectul energetic. De ce? Pentru că este nevoie de mai mult decât o simplă coordonare a politicilor energetice. Avem nevoie de o abordare mult mai holistică. Iar atunci când vorbim despre politicile energetice ale zilei de astăzi, este vorba despre întregul parcurs al energiei, dar și modul în care se articulează aceasta cu mediul înconjurător, cu emisiile de gaze cu efect de seră și așa mai departe uh, cum se articulează cu funcționarea sectoarelor precum uh, cel al transporturilor, al agriculturii. Trebuie să avem din ce în ce mai multe succese în domeniul cercetării și dezvoltării pentru a introduce pe piață noi tehnologii. De aceea lucrăm ca o echipă și vă prezint cu mare bucurie rezultatele um, progreselor Uniunii Energetice și impactul acesteia asupra creșterii economice și locurilor de muncă din Europa. Cred că e foarte important de subliniat faptul că la ora actuală putem vedea lansarea efectivă a tranziției energetice datorită obiectivelor noastre de mediu și ale noilor tehnologii de care tocmai ce vorbeam. De asemenea, reiese foarte clar că această tranziție energetică afectează sectorul energetic în primul rând, însă nu doar pe acesta. Aș spune chiar că putem vedea o tranziție către o, o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Și este practic vorba despre o adevărată modernizare a economiei noastre. Trebuie să fim conștienți și de faptul că această tranziție oferă niște posibilități fantastice pentru investiții, pentru locuri de muncă și creștere economică. De asemenea, aceasta implică schimbare și adaptare, schimbarea și adaptarea multe sectoare tradiționale ale economice. Deci este vorba atât de posibilități cât și de provocări voi începe cu posibilitățile, cu oportunitățile. În 2014, serviciile Comisiei au încercat să evalueze numărul de locuri uh, care au de-a face cu tranziția către o economie cu uh, emisii scăzute de carbon. În 2014 era vorba de 9 milioane de locuri de muncă. Și chiar mai important decât atât, în același studiu, se ajungea la concluzia că până în anul 2030 locurile de muncă din acest uh, sector se vor dubla. Deci, practic, va fi vorba de 18 milioane de locuri de muncă. Este vorba despre sectoarele care au de-a face cu eficiența energetică, dar și cu uh, energiile curată, electricitate, uh, termocentrale și uh, stocare de energie. Din 2014 încoace, dinamica s-a schimbat puțin și acest uh, lucru este marcat de acordul de la Paris, pentru că acordul de la Paris arată clar care este hotărârea la nivelul comunității globale, internaționale, pentru a lansa o tranziție către o uh, economie cu emisii scăzute de carbon la nivel mondial ne-am aflat practic la o răscruce de drumuri. Pe de o parte este vorba despre reducerea um, emisiilor de gaze cu efect de seră, dar pe de altă parte pe de altă parte, din partea um, Agenției Internaționale a Energiei se arată că mm, sunt mai multe tendințe care se bat cap în cap. Este nevoie de soluții cu emisii scăzute de carbon la nivel local, însă aceste soluții să fie implementate peste tot în lume. Dacă statele membre, dacă sectorul nostru industrial sunt gata pentru a să profite de această posibilitate, aceasta depinde până la urmă și de uh, disponibilitatea competențelor cetățenilor europeni. Precum știți, uh, sistemele de educație naționale, sectorul industrial și partenerii sociali au un rol preponderent de jucat. De altfel, au fost lansate multe inițiative în acest sens. Dar, în același timp, să fim sinceri, trebuie să recunoaștem că aceste schimbări nu au loc peste tot – și nici nu se întâmplă cu ritmul susținut în care ar trebui să se întâmple. Cred că instituțiile europene se pot implica tocmai în acest domeniu pentru a lansa discuțiile. Vinerea trecută, Comisia a adoptat agenda pentru competențe uh, în Europa. Este vorba despre competențele orizontale și importanța uh, ca oamenii să aibă locuri bune de muncă și potrivite cu aceștia. Însă au vorbit și despre legătura cu tranziția economică, cu tranziția energetică și cu uh, economia cu emisii scăzute de carbon. Agenda competențelor lansează o, un blueprint pentru ca competențele să meargă mână în mână cu nevoile anumitor sectoare. Uh, este vorba despre menținerea legăturii cu partenerii privați și uh, stimularea uh, programelor de finanțare naționale și europene. Au fost selectate șase proiecte care sunt relevante pentru discuția noastră de astăzi. În primul rând este vorba despre industria auto și apoi uh, industria maritimă amândouă fiind în curs de a dezvolta de tehnologii mai ecologice. Tehnologia maritimă include și uh, uh, sectorul energiei oceanelor și al uh, uh explorării fundului oceanelor patru proiecte au fost uh, subliniate de către Comisie. Sectorul energiei regenerabile, aici nu cred că mai aveți nevoie nici de, de nicio explicație. Apoi sectorul construcțiilor, unul crucial pentru ca clădirile din Europa să devină mai eficiente din punct de vedere energetic, dar și să pună la dispoziție uh, o infrastructură pentru încălzire uh, de district și așa mai departe. Știți că lucrăm pe agenda orașelor inteligente, care include, printre altele, și construirea unor clădiri inteligente din punct de vedere energetic. Trebuie să vedem cum putem uh, pune la oaltă toate aceste tehnologii și cum le putem promova din, uh, de la proiect până la construcție. Al, cel de-al treilea domeniu este cel al sectorului siderurgic. Este vorba despre un sector uh, foarte energofag și uh, în care procesul de decarbonizare uh, și de stocare a carbonului să, să fie sporite. Acum trebuie ca și serviciile Comisiei și celelalte părți implicate să preia aceste inițiative, dar trebuie și ca la nivel național să apară uh, inițiative similare. Tocmai de aceea țin să subliniez faptul că parte din uh, propunerile noastre legate de Uniunea Energetică au fost făcute prin introducerea unor planuri naționale în ceea ce privește energia și mediul. Este vorba despre documente strategice, folosite de guvernele naționale pentru a dezvolta planurile naționale care vizează energia, tranziția energetică, legătura cu locurile de muncă și competențele de, aceea, de asemenea. În termeni concret v-aș da un exemplu pe care, l-a dat și, pe care mi l-a dat acum o săptămână uh, colega mea, comisara Corina Crețu. Spunea că serviciile au dezvoltat un proiect pentru uh, sprijinirea eficienței energetice în anumite stări, me țări membre. Intențiile erau bune, dar din păcate acest program a eșuat pur și simplu pentru că nu erau suficienți lucrători competenți pentru a pune la punct aceste tehnologii. Deci trebuie să ne bazăm întâi pe clădirea competențelor și abia apoi să le folosim în um, punerea în aplicare a tehnologiilor verzi din sectoarele noastre industriale. E de văzut acum ce rol ar putea avea uh, finanțările europene în acest domeniu. Precum știți, politica europeană de coeziune are o contribuție cheie este vorba despre alocații financiare foarte mari care uh, ajung la 69 de miliarde uh, pentru perioada 2014-2020 uh, în toate domeniile sectorului energetic. Dar politicile de coeziune nu înseamnă doar fonduri. E vorba despre dezvoltare teritorială integrată și de nevoile legate de tranziția energetică și economie cu um, emisii scăzute de carbon. Deci este vorba și despre asistență tehnică, iar investițiile contribuie la o tranziție energetică reală și de durată. Schimbăm, uh, sprijinim schimburile de uh, opinii și cunoștințe între guverne pe această temă. Ne-am dorit însă ca aceste fonduri să investească și în domeniul educației și infrastructurii, iar uh, acest fond ar trebui să devină complementar Fondului Social European, pentru că 1,1 miliarde din FES vor fi uh, implicate, vor fi uh, finanțate, vor fi direcționate tocmai către educația în acest domeniu. Vrem să sprijinim cooperarea între sectorul industrial, sectorul de afaceri, educație, în ceea ce privește strategiile de specializare inteligentă. Am făcut o serie de, uh, o ierarhie, de fapt, a nevoilor și am lansat o platformă uh, pentru specializarea inteligentă în domeniul energiei în politicile de coeziune ajută regiunile să anticipeze și să gestioneze consecințele tranziției energetice. Cred că cu toții suntem de acord. Acest uh, lucru este extrem de important pentru toate regiunile, dar mai ales pentru cele care depind foarte mult de combustibilii fosili. Potențialul FACE uh, sau al fondului Juncker este mare. Avem uh, avem un uh, exemplu foarte bun, proiectul din uh, regiunea Nord-Pas-de-Calais, din Franța, um, o regiune foarte industrializată și care arată foarte bine cum pot fi combinate fondurile structurale cu fondul Juncker pentru a sprijini crearea unei economii cu emisii scăzute de carbon în această regiune și pentru a ajuta regiunea să devină una care să se bazeze pe o economie care să tindă către zero emisii până în 2050. În același timp, trebuie să, am vrut să vedem cum putem crea noi locuri de muncă, cum putem dezvolta economia în general și cum putem uh, ne putem folosi de toate aceste progrese pentru a uh, combate sărăcia energetică. În fine, aș mai vorbi despre două aspecte pe care mi-aș dori să le aprofundăm în dezbaterea noastră. Întâi de toate, dialogul social. În 2015 am avut două întâlniri cu uh, partenerii sociali uh, din mai multe sectoare pentru a vorbi despre tranziția energetică și am de gând să continui practica acestor întâlniri. Este foarte important ca aceste întâlniri la nivel înalt să fie completate cu inițiative sectoriale și sper că blueprintul despre care vorbeam va încuraja tocmai partenerii so- sociali din sectoarele vizate să se implice mai mult. Apoi, în ceea ce privește sărăcia energetică. Uh, acum două săptămâni s-a dezbătut în plenar acest subiect și s-a subliniat uh, importanța poziției Parlamentului European și a Comisiei am analizat cu mare atenție propunerile Parlamentului European și sper că vom putea da un răspuns pozitiv la cea mai mare parte a acestor propuneri, mai ales în ceea ce privește eficiența energetică. Doamnă președintă, aș uh, încheia prin a vă mulțumi încă o dată pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a participa la ședința dumneavoastră de astăzi și pentru a vă prezenta așa în linii mari oportunitățile economice, dar și provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește proiectele legate de eficiența energetică. Vă mulțumesc! Very much. I'll... Vă mulțumim foarte mult! O să încep prin a da cuvântul domnului Ansander. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori în primul rând că iau numele la cuvântul numele domnului Caza, care își cere scuze că nu poate să fie astăzi în această după amiază. Numele de persoane expuse riscului de sărăcie și excluderii sociale în Europa a crescut um, constant, iar sărăcia aceasta este însoțită și de o precaritate energetică, într-adevăr. Acum, problema este să aflăm cum să facem fața acestei probleme. Cred, în primul rând, că energia cea mai ieftină este cea pe care nu o consumăm, iar eficiența energetică trebuie să reprezinte o prioritate. Grupul PPE, în acest sens, preferă niște soluții inovatoare în acest sens, mai, mai degrabă decât uh, mecanisme care să controleze prețurile. Suntem de părere că economia de energie și îmbunătățirea eficienței energetice, în special pentru clădiri, ar permite mai multor gospodării să iasă din această precaritate energetică încurajând statele membre să ajute familiile care nu pot să-și plătească facturile la energie prin uh, soluții țintite și durabile care n-ar fi neapărat uh, um, cu caracter financiar, nu doar acestea, ar putea să se gândească și la alte mijloace, în special prin educarea consumatorilor, pentru că aceasta ar permite să se limiteze parțial risipa de energie și ar încuraja consumatorii să aibă un uh, comportament responsabil când gestionează bugetul și prioritățile. Am mai multe întrebări. Deja ați uh, răspuns uh, în parte la unele dintre acestea. În primul rând, ce rol poate să joace Comisia în generalizarea acestor bune practici și în ce măsură se gândește Comisia că ar fi posibil ca la nivel um, european uh, să ia măsuri pentru a lupta împotriva acestei sărăcii energetice, măsuri cum sunt cele pe care le-ați menționat deja, um, și măsuri cum ar fi Fondul European pentru ajutorarea celor mai defavorizați, că acestea putea să reprezinte um, un uh, mijloc prin care să combată această problemă, dacă există acolo resursele necesare și, în sfârșit, Comisia a actualizat uh, datele pentru a identifica um, um, corespunzător persoanele, profilul persoanelor care sunt expuse sărăciei energetice. Pentru că în felul acesta s-ar putea um, ținti și mai bine ajutoarele și um, vreau să reamintesc că trebuie să luăm măsuri pentru cei care au de suferit, care sunt uh, excluși acestea să beneficieze de o abordare mai personalizată. Lupta împotriva sărăciei energetice trebuie să reprezinte un element al unei uh, lupte globale împotriva șomajului și a excluderii. Mulțumesc! Thank you. We'll take another question. Mulțumesc. Iuta Steinruck, aveți cuvânt. Vielen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar, că sunteți astăzi în mijlocul nostru. E foarte important pentru noi uh, să aibă loc o integrare a aspectelor de ocupare, pentru că ele sunt hotărătoare și în alte domenii de politică um, care nu țin neapărat de competența comisiei noastre. Și tocmai această schimbare care este adusă de uh, Uniunea Energetică, de economia circulară pe care ne-o dorim pe viitor, uh, refolosirea materiilor uh, Uh, și folosirea optimă a materiilor prime, uh, ați spus că Uniunea energetică va aduce creștere și ați vorbit mult despre interesele industriei. Uh, pentru noi sunt importante, în primul rând, interesele lucrătorilor și ați vorbit despre crearea de locuri de muncă. Mă gândesc că poate nu e vorba doar de noi locuri de muncă, ci va fi vorba și de locuri de muncă care se vor transforma, care vor dispărea și cred că este foarte important deci, să avem în perspectivă calificarea, formarea. Investițiile în educație trebuie să înceapă de, din uh, timpul uh, școlii și apoi uh, formarea profesională. Europa nu uh, face lucrurile acestea atât de bine ca alte țări din lume, dar cred că ar trebui să învățăm pentru că eu vin uh, dintr-un oraș uh, care este cel mai bine, are cea mai puternică industrie chimică din Europa și se folosesc fonduri pentru a susține uh, angajații, formarea, perfecționarea acestora, dar probabil micile întreprinderi nu sunt în stare să Uh, investească fonduri în formarea lucrătorilor. Așadar, cum vreți să susțineți IMM-urile pentru ca acestea să poată să își formeze și să-și califice uh, oamenii um, pe, tot, pe tot parcursul vieții? Apoi, Lăsând la o parte ceea ce ne-a prezentat doamna Tyson săptămâna trecută în agenda privind competențele, uh, Vreau să știu cum vedeți schimbarea, transformarea locurilor de muncă, mai ales în domeniul tehnologic. Mă bucur că uh, puneți pe prim plan colaborarea cu partenerii sociali și eu știu foarte multe exemple din Germania. Aceștia sunt specialiștii care știu care este situația pe teren, mult mai bine decât noi, politicienii sau cei de la comisie. Ați vorbit despre ofensiva eficienței energetice. Da, văd aici mult uh, potențial în toate regiunile europene, fie că e vorba de producție industrială sau de meșteșuguri. Acum câțiva ani am uh, renovat uh, o casă um, pentru a-i crește profilul energetic și foarte multe persoane au fost uh, ocupate, deci au muncit, au, au putut să lucreze la acest proiect. Știu, eu am fost uh, norocoasă că am putut să finanțez acest lucru și deci câteva locuri de uh, muncă pe perioada respectivă. Dar uh, cred că e nevoie de niște programe de finanțare foarte bine țintite, care să ajungă la cel mai jos nivel. Mă gândesc la multe comune, de exemplu, care um, au tehnologii sau clădiri care nu mai sunt la ultimul uh, nivel uh, de standarde energetice uh, sau um, școli, de exemplu, care trebuie să fie renovate. Aveți propuneri concrete prin Fondul Social European, sigur, este folosit de toată lumea, de toți colegii dumneavoastră, fondurile deci se împuținează tot mai mult și sper ca, într-adevăr, să Uh, fie suficiente fonduri pentru toate domeniile în care este necesar uh, fondul social european. Apoi, sărăcia energetică, cred că și colegii vor mai spune ceva despre acest lucru. Pentru noi este important ca locurile de muncă ce se creează să fie locuri de muncă bune, durabile. Pentru că numai astfel creșterea poate să fie în beneficiul oamenilor. Mulțumesc! You can start answering. Cred că puteți deja să începeți uh, să răspundeți la întrebări, după care o să mai urmeze și altele. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Vreau să le mulțumesc stimaților uh, deputați pentru întrebări. Doamna Sanders uh, menționa riscul sărăciei care a fost agravat destul de mult de criza economică recentă. Ce s-a întâmplat este că ne-am pregătit analizele de țară, am mers uh, în fiecare stat uh, în parte și putem să concluzionăm cert că nu există nicio țară în care să nu fie o problemă sărăcia energetică. Peste tot, aceasta reprezintă o provocare și faptul că există peste 10% din europeni, adică peste 15 milioane de europeni care au probleme în a-și încălzi casa, este uh, strigător la ce suntem în secolul 21, uh, există tehnologie atât de avansată și încă mai avem această problemă a sărăciei energetice. Deci, cred că el este destul de clar faptul că trebuie să adresăm această tematică, trebuie să găsim echilibrul potrivit între ceea ce putem face la nivel european și ceea ce ține de competențele statelor membre. Ce am dorit noi să facem ar fi să ne asigurăm atunci că, când vom lucra cu statele membre pe planurile naționale de, pentru climă și pentru energie, clar uh, sărăcia um, energetică va reprezenta o chestiune care să um, conteze. Cum putem ajuta noi de la nivel de Uniunea Europeană ar fi printr-un accent puternic pe eficiența energetică așa cum ați spus pe dreptate, este de fapt energia cea mai sigură, cea mai ieftină, cea mai curată. Și dacă um, abordările pentru energie, um, pentru economie energetică la nivel de gospodării, la nivel industrial, dacă se fac măsurile corespunzătoare, se simte imediat uh, impactul pentru că se economisesc banii care înainte se cheltuiau pe energie. Și știm că dacă vorbim despre tehnologiile acestea noi, ele sunt destul de solicitante din punct de vedere al intensității uh, muncii. Este interesant să fie făcute de către IMM-uri locale, lucrători locali, pe, pentru că în felul acesta am rezolvat două lucruri am salvat planeta, am economisit banii care se, se cheltuiau pe energie și s-ar crea și locuri pe piața locală a muncii. Pentru că IMM-urile ar trebui să fie cele care ar trebui să se ocupe de instalarea tuturor acestor uh, echipamente și dispozitive care ar contribui la sporirea eficienței energetice. Ce vrem noi să facem este să mergem și mai departe, să nu ne limităm doar la eficiența energetică atunci când vorbim despre clădiri, în acest moment există tehnologiile care să ne permită să avem clădiri inteligente, care să aibă un alt scop în secolul 21, uh, când economia ține de big data. E vorba de clădiri care ar putea să utilizeze, dar să și stocheze um, energia, care să poată să aibă încărcătoare pentru mașini Um, electrice care să transmită semnal um, Wi-Fi. E vorba de niște platforme sinergice, sinergetice, practic, um, pe care mm, trebuie să le folosim în această economie care ține de big data. Când vom veni cu pachetul uh, privind eficiența energetică, vrem să prezentăm o directivă nouă pentru eficiența energetică, dar și privind performanța energetică a clădirilor. Și vrem să o combinăm cu punerea noastră pentru finanțarea inteligentă, pentru clădiri inteligentă și să existe o cooperare mai strânsă cu orașele inteligente, smart cities, cu primare, autoritățile regionale și locale. Ne uităm la ceea ce ar putea să devină un fel de ghișeu unic pentru autoritățile locale, adică prin un singur ghișeu, ghișeu Uh, prin uh, site-ul nostru poți să obții consultanțe despre cum să ți desfășori proiectul, cum să obții finanțarea, cum să uh, soluționezi unele dintre complicațiile juridice legate de proiectul de eficiență energetică și sperăm că prin acest lucru se va putea demara un fel de um, val de eficiență energetică în întreaga Europa. Dacă vrem să avem de câștigat de pe urma acestor transformări economice, trebuie să investim mult mai mult în um, educație de nivel înalt și chiar în orientări mai bune pentru tineri către profesiile viitorului, viitorului um, competențele universale de care e nevoie pentru a găsi locuri de muncă durabile pe piața muncii și cred că um, acest lucru se poate face împreună cu statele membre, cu mediul universitar, cu um, întreprinderile europene. În felul acesta am putea să evităm o situație de genul în care, cele care ne aflăm acum, în care există milioane de tineri, chiar bine calificați cu studii, dar care au profiluri care nu sunt atât de solicitate pe piața muncii și care nu au de muncă. Deci, vrem să folosim această agendă privind competențele noi, acest blueprint la care mă referam, pentru a avea uh, analizele potrivite, recomandările potrivite pentru statele membre cu privire la abordarea generală, competențele de care avem nevoie, cum să introducem aceste aspecte în sistemul um, de învățământ și cum să oferim oportunități mai bune tinerilor noștri. Când vine vorba despre protecția consumatorilor și calitatea energetică, mai e un domeniu pe care vrem să-l adresăm și aici uh, se leagă um, de întrebarea doamnei Steinruck. Vrem să folosim și propunerea pe care o vom uh, prezenta înainte de finalul anului. Uh, va fi vorba de, de, de structura pieței energetice, în care uh, consumatorii să um, aibă un rol mai activ, pentru că vor um, fi nu doar mai bine informați, ci vor controla mai bine soarta lor energetică. Dacă vor să consume, să dețină um, energia, atunci să poată să facă acest lucru. Dacă vor un acces mai um, um, simplu la companii um, energetice concurente, să se poată face acest lucru. În felul acesta um, va exista o legătură mai strânsă cu producția și o abordare mai activă a consumatorilor, care cred eu că duce și la o concurență mai mare pe piață și la prețuri mai bune pentru consumatori. Ați mai subliniat uh, încă un aspect. Ce e de făcut uh, în legătură cu acele mm, competențe sau locuri de muncă legate mai degrabă de industrie tradiționale și care sunt pe cale de dispariție. Cred că aici um, trebuie să lucrăm cu statele membre să folosim fondul uh, social european astfel încât să se aplice politici pe care le-am subliniat și în discuția mea cu primarii de ieri la Eurocities în Nantes. Nimeni să nu rămână să nu fie lăsat în urmă, pentru că trebuie să anticipăm un pic um, care ar putea să fie uh, pozițiile municipalităților, uh, ale regiunilor care depind uh, foarte mult de industriile tradiționale și să le oferim noi modele de afaceri, să le oferim um, oamenilor o șansă în plus pentru a căpăta competențe noi, um, un fel de educație suplimentară, învățare suplimentară, dacă e vorba încă de o perioadă de școlarizare sau um, pentru cei care nu mai sunt în sistemul de învățământ să le oferim un fel de a doua șansă, o formare pentru cei care să um, capete competențe tocmai pentru aceste profesii ale viitorului. Ați mai uh, subliniat importanța autorităților locale, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, pentru că acestea sunt aproape de cetățeni și Um, în acest sens, uh, lucrăm din greu să elaborăm un cadru nou pe baza conceptului de orașe inteligente și mă bucur că acum avem acest nou pact de la Amsterdam care a fost sprijinit de către statele membre și putem să depășim acele ezitări pe care le-am resimțit în um, relația dintre um, instituții europene și municipalități, orașe. Am subliniat importanța principiului subsidiarităților și cred că toată lumea a înțeles că e vorba de o inițiativă de jos în sus, primarii trebuie să um, coopereze și între ei și cu statele membre, dar vor să aibă și o platformă europeană și globală în care să facă schimb de bune practici și în care să poată beneficia de pe urma cooperării mai strânse. Și tocmai aceasta este platforma pe care intenționăm să o creăm și pe, pe care vrem să o propunem. Și în sfârșit, referitor la finanțare, știu, uh, bugetele publice sunt limitate, știu foarte bine care este situația noastră la nivel european și um, care este cea din statele membre. Acum, ce aș sublinea eu este faptul că am avut foarte multe întâlniri cu sectorul uh, um, de green banking, să spunem așa, de uh, fonduri de pensii, de reprezentanți care mi-au spus că au trilioane de euro pe care ar dori să investească în programe de eficiență um, energetică, că nu există aceleași limitări de investiții ca um, cum sunt pentru băncile convenționale, dar au nevoie de strategie, uh, de um, direcțiile în care se va îndrepta sectorul și um, de orientări clare. Și în acest uh, fel cred că am avut uh, niște teste destul de reușite pentru fondurile din planul Juncker și dacă reușim prin acest mecanism să mobilizăm peste 100 de milioane de euro pe an, atunci ar trebui să ne aplicăm mai mult pe aceste domenii și să ne orientăm către acele sectoare în care se creează locuri uh, de muncă și se salvează, se economisește energie și că se îndreaptă către această cale de orașe inteligente, piață inteligentă. Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul domnului Cucan, însă înainte de aceasta aș dori să vă informez că, dacă înțeleg bine, e un meci de fotbal între Rusia și Slovacia, dacă nu mă înșel. De aceea sunt atât de emoționată, de nervos aici. Se pare că Slovacia uh, a luat um, uh, conducerea, a marcat. Este 1 0 pentru Slovacia în fața Uh, Rusiei. Bun, acum, Rusiei, cred că acum ați căpătat forțe proaspete, nu-i așa? Și domnul Cugan, de asemenea. Așa că o să-i dau și cuvântul. Pentru că l-a solicitat și nu suntem atât de numeroși um, în această sală. Domnul Cucan, doamna Blinkeviciuțe, domnul Iașloveca și domnul Marta. Dacă vreți să mă înscrieți pe listă, faceți un semn. Aveți cuvântul, domnule Cocan. Mulțumesc. Am să vorbesc slovacă. Mulțumesc, doamnă președinte. Această informație privind uh, statutul meciului nu este chiar corectă. Noi conducem cu 2 la 0 acum. Primul uh, gol a fost uh, înscris de Weiss și al doilea de Hamșic. Bine ați venit, domnule comisar. Uh, în uh, mijlocul uh, nostru. Problematica Uniunii Energetice afectează mai multe domenii de politică ale Uniunii Europene și mai multe comisii. Și la AFET și la ITRE discutăm acum despre acordurile interregionale referitoare la aprovizionarea cu energie. Această dezbatere are și o dimensiune socială, așa cum s-a spus. Proiectele trebuie să se bazeze pe o tranziție și la nivel social. Am o întrebare referitoare la agenda. Pentru noi este foarte important să se elimine discriminarea bazată pe vârstă și, de asemenea, este important să se îmbunătățească activitatea uh, liber profesioniștilor care au peste 50 de ani. Uh, Vreau să vă întreb dacă în cadrul uh, anului uh, european al Uniunii Energetice se uh, acordă, se creează un spațiu pentru persoanele mai în vârstă, uh, care poate necesită mai multă atenție în uh, acest proces de tranziție. Domnule comisar, uh, sper că vei lucra cu succes la acest proiect până la sfârșitul, până la capătul implementării acestea și vreau să îți, doresc, îți doresc din inimă mult uh, succes și mult curaj politic. În I will wait. Eu vorbi, voi vorbi lituaniană, spune doamna Blinkevičiūtė. Iš visos širdies dėkoju komisijos pirmininko. Mulțumesc și eu vreau să mulțumesc domnului vicepreședinte al Comisiei pentru această ocazie de cooperare cu Comisia noastră pentru ocupare. Sunteți uh, unul dintre cei mai experimentați comisari din Comisia actuală și sunteți responsabil de un uh, domeniu foarte important. Important și din punct de vedere politic, acest dosar al Uniunii Energetice. Și ați observat, pe bună dreptate, faptul că politica energetică este uh, conectată strâns cu alte domenii de politică, inclusiv transportul, agricultura, industria și altele și are un impact direct asupra vieții oamenilor. Astăzi, în Comisia de uh, Ocupare și Afaceri Sociale, vreau să discutăm uh, despre două elemente. În primul rând, sărăcia energetică. Am înțeles că ați călătorit mult în Uniunea Europeană și uh, eu am multe întâlniri în țara mea, Lituania, și de multe ori, la aceste întâlniri, oamenii îmi spun că nu au un venit suficient de mare pentru a-și putea încălzi casele și sunt uh, obligați să plătească cea mai mare parte a venitului, fie că e vorba de o pensie sau de salariu, pentru încălzire. Deci noi aici în Parlamentul European și dumneavoastră în Comisia Europeană trebuie să formulăm niște propuneri foarte specifice pentru uh, soluționarea acestei probleme a sărăciei energetice. Ați spus că peste 10% din cetățenii europeni uh, au datorii la încălzire. Mai mult de 12% dintre oameni nu pot să își încălzească suficient casele, deci trebuie să le oferim un sprijin. Vreau să vă întreb, în primul rând, ca și comisar responsabil pentru energie, Cred că ar trebui să existe vreun fel de moratorium ca în timpul iernii anumite locuințe să nu poată fi deconectate de la încălzire pentru, uh, din cauza datoriilor la uh, încălzire. Ce părere aveți despre această posibilitate? Uh, astăzi dimineață, în comisia noastră, am discutat despre venitul minim și am adresat comisiei o solicitare, și anume, dacă nu putem să... Am spus că dacă nu putem să asigurăm un venit minim, nu vom putea să uh, învingem sărăcia energetică. Ce părere aveți despre un venit minim asigurat la nivel european? Apoi am discutat despre fondurile structurale și alte fonduri. Veți prezenta propuneri care să vină ca și complement la fondurile europene pentru ca să putem să facem față la se radicăm sărăcia energetică? Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc. Question from Madam Iaș. Și cea de-a treia întrebare din partea doamnei Iașlovietska. Da, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit să discutați cu noi uh, chestiunea securității energetice. Astăzi, terorismul îmbracă diverse forme. și tot mai adesea acestea ne iau prin surprindere. În ce măsură este garantată securitatea energetică în Europa? Cum suntem protejați împotriva unor posibile atacuri? Care este strategia, pentru, strategia europeană pentru a garanta securitatea energetică? Mulțumesc! Thank you very much for, for, for... Domnul comisar, vă mulțumesc pentru toate întrebările și mai ales mulțumesc domnule președinte pentru vestea ce bună și fostului meu șef, uh, domnului Cucan, îi mulțumesc pentru vestea și mai bună. Dacă îmi permiteți, o să răspund uh, în slovacă. Tematika uh, zamestnanosti nad, ľudí nad 50 rokov je... Problematica ocupării lucrătorilor peste 50 de ani este într-adevăr foarte importantă. Uh, eu, uh, care tocmai am împlinit 50 de ani, sunt conștient uh, de faptul că sunt încă în putere, în plină putere. Și de aceea este important și este sarcina noastră să garantăm și acestei părți a societății posibilități de a se pregăti uh, și de a uh, fi formați în ceea ce privește noile tehnologii, de exemplu. Într-adevăr, uh, regiunile sunt în tranziție și regiuni, mai ales regiunile care au un model de uh, afaceri și model uh, industrial uh, tradițional, uh, va fi nevoie tocmai de formare. Pentru aceste regiuni trebuie creat un nou model de lucru care să le permită acestor uh, lucrători să capete noi competențe. În colaborare cu toate statele membre ar trebui să înființăm un sistem care să Uh, vine cu un program în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții, tocmai pentru persoanele peste 50 de ani. Un program care să fie eficient și foarte practic, pentru că uh, știm din practică că nu toate programele de formare sunt atât de utile cum ar trebui să fie. Și ar trebui să-i ajutăm uh, pe oameni să uh, dobândească noi competențe pentru a putea asuma noi locuri de muncă. Și la Comisia Europeană vom uh, face eforturi și vom colabora și vom comunica cu statele membre. Am trecut la engleză, domnul comisar, și răspunde doamnei Blinkevich, uite. Uh, cum afectează tranziția energetică toate aspectele vieții noastre economice? Are dreptate, doamna Blinkevici, uite, nu e vorba doar de energie, ci și despre transport, agricultură, sectorul construcțiilor, mineritului, toate domeniile unde vedem că toate competențele trecutului trebuie să fie actualizate și fiecare lucrător de azi, um, indiferent uh, de domeniul unde lucrează și de poziția pe care o ocupă, vor avea nevoie, fiecare va avea nevoie pe viitor de uh, competențe digitale care trebuie să devină parte din uh, curicula școlară. Dacă vorbim despre sărăcie energetică, cred că în Europa încă n-am reușit să găsim o definiție foarte bună a ceea ce înseamnă sărăcia energetică și de aceea n-am vrut să fim, uh, n-am vrut să complicăm prea mult uh, lucrurile. Am selectat trei criterii pe baza cărora să putem stabili dacă e vorba de un caz de sărăcie energetică sau nu. Un indicator era încălzirea locuinței, în al doilea rând cât de mari sunt uh, arieratele, datoriile oamenilor, în plata energiei, eh, facturilor la energie și eh, dificultățile oamenilor. Cred că o definiție comună a eh, sărăciei energetice ne-ar ajuta să putem să ne definim mai bine și instrumentele decât am făcut-o până acum. Și dacă vorbim de deconectarea de la încălzire sau de la electricitate, aici uh, vorbim de un număr foarte mare de, de oameni. Uh, am fost surprins că și într-o țară ca Germania uh, fenomenul acesta este foarte amplu. Deci, acum vrem să ne asigurăm că pe piața electricității vom avea niște capitole puternice privind de protecția consumatorilor, democratizarea uh, părții gestiunii cererii. Și sigur că trebuie văzut în ce măsură statele membre sunt dispuse să colaboreze, dar când discută această problemă, dau un exemplu. Atunci când ai o ipotecă și apare o problemă, nu ți se confiscă imediat uh, casa, există niște măsuri tranzitorii, există o consiliere, asistență, oamenii sunt ajutați să își depășească problemele pe care le au și că ar fi foarte uh, util pentru oamenii din Europa dacă s-ar putea introduce aceleași instrumente, aceeași abordare înainte ca cineva să fie deconectat de la electricitate sau de la încălzire. Sigur că acest lucru depinde foarte mult de legislația din fiecare stat membru, dar uh, cred că această problemă ar trebui să fie discutată deschis și ar trebui căutate soluții pentru ca cetățenii europeni să nu mai fie atât de temători, să nu se îngrijoreze că poate iarna viitoare vor ajunge în această situație de a trebui să renunțe la electricitate sau la încălzire. Doamnă, nu v-am putut citi numele pentru că stați destul de departe. Doamna Iașlovietska, cred că despre dumneavoastră era vorba. Dacă vorbim despre securitatea energetică, în trecut am avut această dezbatere în Europa și acum, dată fiind situația, trebuie să reîncepem uh, dezbaterea și chiar să o extindem. Protecția infrastructurilor critice. Vedem că alte țări, cum ar fi America, iau în serios uh, protecția infrastructurilor critice. În Europa și statele noastre membre de asemenea, privesc cu tot mai multă seriozitate această problemă și întrebarea ar trebui să fie care ar trebui să fie uh, orientările comune, care să fie abordarea comună care să ne protejeze cel mai bine infrastructurile. Dar dacă, vrem, dacă discutăm despre securitatea energetică, cred că cel mai bun răspuns pentru a garanta securitatea la cel mai înalt nivel cel mai bun răspuns este diversificarea aprovizionării cu energie, o mai bună interconectare a sistemelor din Europa, ceea ce înseamnă că dacă apare o problemă într-o anumită țară sau regiune, datorită posibilităților tehnice și planurilor de urgență și solidarități în Europa, să putem să ne ajutăm unii pe alții. Aceasta este esența propunerii pe care am înaintat-o atunci când am discutat uh, securitatea aprovizionării cu gaz, unde cerem planuri regionale de urgență. Am dorit să includem acest lucru și în, uh, în ceea ce privește piața electricității pentru a ne asigura că vom avea astfel de mecanisme de întrajutorare la nivel regional și în ceea ce privește energia electrică. Aceasta ar fi cea mai bună garanție că dacă se întâmplă ceva într-o parte a Uniunii Europene, atunci alte țări din uh, Uniunea Europeană ar fi pregătite și ar putea să intervină și să ajute țara care este în dificultate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Marta. <coughs> Merci, Madame le Président, merci, Monsieur. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Este adevărat că cuvintele au mereu o semnificație, mai ales când sunt scrise și vorbiți uniune, de uniune energetică. Mi se pare un pic ciudat pentru că asta, după părerea mea, ar însemna că avem soluții globale, o guvernanță globală. Deci, cumva și un amestec în politica internă a statelor membre și o pierdere a suveranității. Aș prefera să se vorbească la nivel european de raționalizare a consumului nostru energetic. Cred că în felul ăsta ne-ar fi mai puțin teamă. Acum, acestea fiind spuse, uh, tot ce ne-ați explicat dumneavoastră, cred că mm, știe cam toată lumea. Acest lucru nu poate să funcționeze decât dacă există un morcov, un stimulant pozitiv. Mm, în mod ciudat, mereu e nevoie de unul. Morcovul acesta, fie că e pentru municipalitățile locale, de la comune la regiuni și așa mai departe, mm, și chiar statele, apoi mm, fie că e vorba de IMM-uri sau altele, până la urmă toate se traduc în mm, subvenții sau în împrumuturi în condiții avantajoase. Ce să facă oamenii? Normal că o să ia morcovul și se angajează în diferite, de, în diferite șantiere. Asta înseamnă, bineînțeles, că vor exista locuri de muncă, vor exista, este efectul pomenii, pentru că acest uh, morcov va atrage pe toți. Un lucru ce, în care m-a interesat mult în ce spuneați dumneavoastră este că atunci când vorbiți despre cooperarea între industrie și cercetători, Cred că aici uh, avem de-a face cu motorul. Așa vom găsi energii noi și niște proceduri, niște tehnici performante. Dar în Franța um, și cam în întreaga Europa, pentru jucători um, nu se acordă prea multe Um, resurse, tot ce ține de cercetare și dezvoltare în întreprindere e destul de um, um, slă, slăbuț. Așa că creierele noastre emigrează, capacitățile noastre emigrează. Sunt cercetători în Franța care uh, caută lucruri, dar mai sunt de găsit cei care chiar găsesc ceva pentru că, în general, aceștia se duc în alte state, în Statele Unite, în uh, Canada, în Australia, unde li se dau resurse și sunt respectați. Acum, acestea fiind spuse, aș dori să vă întreb o întrebare, un lucru pe care nu l-ați menționat. Ce se întâmplă cu energia nucleară? Cum rămâne cu aceasta? Ce orientare um, are în minte Comisia pentru aceasta și um, care ar fi uh, condiții pe care le prevedeți pentru aceasta? Thank you, Mr. Fontulis. Mulțumesc, domnul Fontulis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συζητάμε για την ενεργειακή ένδυα. Κυρία Αντιπρόεδρε. Mulțumesc. Discutăm despre problema energiei. Ce propunere aveți pentru țările care sunt în criză economică, cum ar fi Grecia? Ați spus că ați avut o discuție constructivă cu miniștrii la nivelul Consiliului. Iarna viitoare, în Grecia, cetățenii noștri vor plăti în plus pentru combustibil pentru că TVA-ul a fost crescut la 24%. Și mai sunt și accize la combustibil, ceea ce va însemna că mii de familii nu vor avea acces la încălzire și probabil că vor recurge la arderea lemnului, care are un efect asupra mediului. Multe familii nu vor avea nici electricitate pentru că nu își vor permite să plătească factura. Aceste măsuri sunt impuse Greciei de către creditori, de către țările puternice din Europa. Solidaritatea se arată doar pe hârtie, nu în practică. Mulțumesc! Thank you. And the floor Mulțumesc. Și acum, domnule comisar, vă dau cuvântul pentru a răspunde ultimelor întrebări care v-au fost adresate. Și vă rog să faceți un rezumat ca să plecăm cu temele făcute de aici. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Martin, eu cred că energia, Uniunea Energetică, reprezintă un proiect ce nu înseamnă un transfer de suveranitate. Nu. Acest proiect înseamnă punerea în comun a unei uh, abordări potrivite la nivel european, în ceea ce privește cooperarea la nivel european. Unele domenii, precum schimbările climatice, în care uh, răspundem la problema securității energetice, printre altele, Știm că țările cele mai bogate, cele mai prospere din Europa uh, se descurcă mai bine chiar dacă cooperarea se face la nivel european. Deci, eu cred că există o sprijin pentru acest proiect. Și nu este vorba doar despre sprijin doar din partea mm, uh, consiliilor de administrare de aici, de la Bruxelles. Uh, ministrii energiilor, de energie și ministrii mediului uh, au participat la mai multe întruniri cu Comisia, am participat la întruniri cu ministrii transporturilor și afacerilor sociale. Uh, am participat la întruniri la CESE de asemenea și Mie mi se pare că um, sentimentul uh, cu care am ieșit din aceste întruniri a fost de fiecare dată pozitiv. Am avut um, uh, dialog cu cetățenii în Franța și recunosc că m-a surprins numărul mare de oameni care au venit la aceste întâlniri nu am primit uh, observații critice pe marginea acestui proiect. Nu, din potrivă, oamenii uh, chiar cred că în acest domeniu se pot face mai multe dacă cooperăm, dacă folosim uh, uh, punctele forte pe care le are fiecare țartă, țară în parte. Deci, încă o dată, cooperarea este esențială. Nu cred că trebuie să vă temeți că acest proiect ar putea impune Uh, lucruri nedorite la nivel național. Ba chiar din potrivă, am putea vedea și putem vedea cum ne putem completa unii pe alții. Cum pot conlucra mai bine regiunile europene și cum poate Europa întreagă să beneficieze de pe urma acestei cooperări. Deci, practic, încercăm să ne asigurăm de o cât mai bună înțelegere a acestui proiect la toate nivelurile. Avem un cadru global bun, grație acordului de la Paris, și acum propunem, legislativ vorbind, crearea unui cadru european foarte solid. Uh, au existat dezbateri publice, uh, planuri naționale în ceea ce privește energia și uh, mediul înconjurător iar aceste planuri ne vor putea ajuta până la urmă în această sinergie și în această că, uh, um, compunere a mozaicului european. Conlucrăm uh, îndeaproape cu rețeaua orașelor europene și cu autoritățile locale pentru a ne asigura de implicarea uh, și sprijinul uh, și la nivel local am călătorit în lungul și latul Europei și, sincer, de fiecare dată sprijinul pentru acest proiect din partea tuturor a fost marcat. Se doresc prețuri mai bune la energie, se dorește o mai bună securitate energetică, se dorește atingerea obiectivelor de mediu, se dorește găsirea unor răspunsuri la întrebările actuale în ceea ce privește inovarea în Europa. Ori acest proiect ar putea aduce răspunsuri la aceste întrebări. Potențialul cercetării și dezvoltării este foarte mare, gândiți-vă la Silicon Valley, dar v-aș da un exemplu de acum de două săptămâni de când am fost la Eindhoven, și am fost uh, foarte plăcut surprins să aflu că acolo, la Eindhoven, există mai multe brevete uh, înregistrate la mia de locuitori decât în Silicon Valley. Deci, iată, aici în Europa potențialul de inovare este foarte mare. Uh, sunt minți strălucite în Europa care rămân aici. Trebuie însă să ajutăm toate aceste creiere luminate să se uh, orienteze către uh, cercetarea care să poată fi aplicată apoi și pe piață. Trebuie să găsim, uh, de fapt avem deja instrumente de partajare a riscurilor care vor putea ajuta la uh, intrarea cercetării pe piață. Știți că avem reguli clare la nivel european, dar că statele membre hotărăsc în privința mixului energetic. Odată ce statul membru a hotărât că își continuă dezvoltarea sau că oprește dezvoltarea uh, utilizării energiei nucleare, toate acestea trebuie să se facă în condiții de maximă securitate. Trebuie să ne asigurăm că toate normele de top sunt puse în aplicare. Și cred că toată lumea este conștientă de importanța acestor fapte. Apoi, domnul Vanturi s-a întrebat, uh, a pus o întrebare în legătură cu situația din Grecia țară pe care am vizitat-o în mai multe rânduri. Cred că Uniunea Energetică reprezintă o mare posibilitate pentru Grecia și cred că acest lucru este recunoscut de reprezentanții guvernului elen și de reprezentanții diferitelor partide politice cu care m-am întâlnit, la, atât la Atena cât și la Salonic sau aici la Bruxelles. Grecia este la o răscruce energetică și are un potențial uriaș pentru a deveni un hub energetic. Se construiește o, o nouă magistrală din Uh, Asia Centrală către Europa, apoi sunt discuții cu Ciprul și apoi uh, Grecia are un potențial uriaș pentru energia solară, să nu uităm acest lucru. Acest domeniu trebuie dezvoltat și acest lucru ar fi în uh, beneficiul tuturor cetățenilor acestei țări. suntem uh, întru totul de acord și împărtășim acest sentiment al poverii pe care îl o resimt cetățenii eleni. Dar cred că, iarăși, situația pare să se însenineze în ultima vreme și, încă o dată, subliniez importanța cooperării. Cu siguranță situația se va îmbunătăți. În încheiere, doamnă președinte, permiteți-mi să vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o de a vă vorbi astăzi și pentru a vă face să înțelegeți mai bine propunerile Comisiei în ceea ce privește în speță sărăcia energetică și în ceea ce privește tratamentul echitabil um, ce trebuie acordat uh, tuturor în ceea ce privește energia. Noi dorim să ne asigurăm că împreună cu statele membre vom canaliza suficient sprijin financiar și atenție politică asupra importanței um, competențelor și calificărilor noi și asta nu doar pentru tineri, ci și pentru oamenii trecuți de 50 de ani. Trebuie ca toată lumea să își uh, uh, actualizeze în permanență competențele. Anul 2016 este cel în care vom uh, lansa cu adevărat acest proiect Deci vom vedea cum vom fi reușit să includem toate aceste aspecte în propunerea noastră și cum vom putea elabora mai mult acele domenii uh, în care avem cu pregădere nevoie de colaborarea dumneavoastră. Încă o dată mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru participare și pentru răspunsurile date la întrebările noastre, domnule vicepreședinte al Comisiei. Cred că programul de lucru al dumneavoastră este de obicei se concentrează mai degrabă pe chestiunile care sunt dezbătute în Comisia Parlamentară ITRE, însă în Comisia noastră, precum bine ați auzit, acest subiect este unul extrem de important. De ce? Pentru că e vorba despre agenda pentru locuri de muncă și agenda socială. Și am discutat uh, o paletă foarte largă de chestiuni plecând de la sărăcia energetică și ajungând până la rata șomajului. Deci vă suntem foarte recunoscători pentru timpul pe care ni l-ați acordat și cu siguranță că ne vom mai auzi și vedea în curând. Vă mulțumesc! Ok, then we proceed with the next item. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre cum a folosit mai bine potențialul de creare de locuri de muncă al IMM-urilor. Voi da cuvântul, înainte de toate, domnului Krasnodevski, raportorul nostru. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi polonă. Și foarte pe scurt uh, voi, uh, vă voi prezenta situația um, activității noastre pe marginea amendamentelor. Au fost 300 uh, 58 de amendamente, deci iată un semn al uh, înaltului grad de interes din partea grupurilor politice pentru acest raport. Recunosc că mi-aș fi dorit să fie ceva mai puține amendamente. Majoritatea amendamentelor au fost înaintate de socialiști și democrați. Țin să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au uh, lucrat din greu pe marginea acestui raport, am avut patru întruniri și am căzut de acord asupra 20 de compromisuri dar având în vedere că ne mai întâlnim și săptămâna viitoare, sunt convins că vom reuși să cădem de acord uh, în privința aproape tuturor compromisurilor. Cooperarea este evident esențială și cred că în mare suntem de acord, indiferent de originea politică, în privința evaluării problemelor uriașe, cum ar fi uh, IMM-urile, lipsa de competențe și de calificări, problemele de natură juridică, concurența neechitabilă uh, vis-a-vis -vis de multinaționale. Câteodată ne împiedicăm în uh, formulările lingvistice. Știți, câteodată obiectivele se bat cap în cap. ne-am dorit cu toții să garantăm Uh, cele mai bune locuri de muncă pentru angajați, care să le permită tuturor dezvoltarea personală, dar, precum știm, în viața reală acest lucru nu prea e posibil. Să ne amintim uh, de existența și dezvoltarea IMM-urilor. IMM-urile reprezintă uh, IMM-urile sunt extrem de importante și trebuie să facilităm viața acestora. pentru a împăca această chestiune și chestiunea protejării angajaților. Doamnă președintă, precum bine știți, asta uh, revine mai degrabă activității pe marginea formulărilor lingvistice, pentru că de multe ori discutăm în detaliu redactările textelor. Aș uh, menționa două avize din partea regii. Uh, Regia atrage atenția asupra legăturii dintre diferențele regionale în ceea ce privește accesul la finanțare. Și apoi alt aviz din partea Comisiei Buget, care atrage atenția asupra acțiunilor din uh, regiunile care folosesc foarte puțin uh, instrumentele de finanțare. ar trebui să rezolvăm problemele care uh, reies tocmai din diferențele la nivel regional în ceea ce privește tratamentul acordat IMM-urilor. Evident, există riscul apariției unor probleme legate de lichidități, de uh, plata facturilor, deci trebuie ca aceste riscuri în cadrul politicii de coeziune să uh, scadă. Sper că vom fi că vom putea să ne, să ne terminăm compromisurile. Mulțumesc tuturor coraportorilor și sper că în luna iulie vom ajunge să votăm în comisie și apoi în plenara din septembrie să încheiem acest aviz. Mulțumesc, doamna Clun are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și eu uh, domnului raportor cu care, într-adevăr, am conlucrat foarte bine, ca și cu ceilalți raportori din umbră. Într-adevăr, chestiunile sunt uh, de amploare, mai ales în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor. Și cred că, într-adevăr, comisia noastră poate avea o contribuție importantă, mai ales în ceea ce privește uh, evitarea suprapunerilor și duplicării mm, juridice. e clar că pentru IMM-uri uh, această problemă a suprapunerilor este una foarte mare. Apoi, în ceea ce privește atragerea finanțării, da, conștientizarea în ceea ce privește finanțarea este importantă, dar și uh, fiscalitatea este importantă, modul în care se aplică taxele la adresa IMM-urilor. Și competențele, precum bine s-a spus, uh, sunt esențiale, așa cum spunea domnul vicepreședinte al Comisiei mai devreme, agenda pentru uh, competențe uh, digitale publicată acum două săptămâni își va aduce o contribuție importantă. În ceea ce privește piața unică digitală, cu toții știm care sunt problemele, ce trebuie rezolvat și acestea apar de altfel negru pe alb în raport. Mm, precum spunea și domnul raportor, au existat multe divergențe de natură lingvistică. Uh, cu toții avem de învățat unii de la ceilalți, însă ce este important este că există bunăvoință și sunt convinsă că vom reuși să uh, ne atingem uh, obiectivul, sper că până în iulie, oricum, trebuie să creăm uh, mediul cel mai potrivit în care să poată înflori IMM-urile. Și tocmai de aceea trebuie să se regleze și chestiunea subsidiarității. Da, eu cred că în privința creării unui mediu bun pentru IMM-uri, noi putem uh, avea o contribuție însemnată. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru sociali și democrați, López Fernandez. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc foarte președinte. În primul rând, vreau să cer scuze în numele raportorului nostru din umbră, domnul Emilian Pavel, că nu a putut să fie prezent astăzi, deși a fi cu plăcere, de aceea o să vorbesc în numele dumnealui în fața comisiei. În primul rând, uh, ceea ce dorea să facă raportorul din umbră era să mulțumească pentru munca făcută până acum, uh, negocierile care au avut loc între diferitele grupuri politice. Se pare că a fost o muncă foarte um, rodnică. Um, SND-ul va veni cu multe amendamente pentru a îmbunătăți textul și cred că acest lucru arată și importanța pe care o arată um, grupul nostru pentru IMM-uri dorința de a îmbunătăți și de a consolida poziția Parlamentului niciodată nu este în detrimentul obiectivelor legate de IMM-uri. Și apoi, uh, mai spuneam și mai devreme, că este foarte important să existe un cadru de reglementare pentru mm, IMM-uri, astfel încât să se faciliteze investițiile, să reprezinte un um, um, stimulant pentru uh, investiții și pentru crearea locuri de muncă. Noi um, considerăm că acesta este un, uh, un aspect esențial pentru redresarea economică și considerăm că um, IMM-urile reprezintă o cheie pentru crearea de locuri de muncă de calitate în viitor. Deci vrem să se pună uh, accent pe um, aceste IMM-uri și pe lucrătorii care lucrează uh, pentru acestea. Apoi, o altă problemă care se pune este dacă tipurile de instrumente fiscale reprezintă chiar instrumentele cele mai potrivite, pentru că uneori acestea, de fapt, sunt chiar în detrimentul um, condițiilor de muncă și sociale ale lucrătorilor. Noi um, ce vrem să subliniem uh, în grupul nostru este faptul că este foarte important să există o formare, competențe și aptitudini uh, clar legate cu piața muncii, actualizate, pentru că există categorii din uh, lucrătorii pentru imm ul care ar putea să învețe unii de la ceilalți. Și a, pe asta am vrea să te pun accentul. Și, în sfârșit, ce mai dorim să explicăm este faptul că este posibil să se mărturească competitivitatea acestor întreprinderi dacă se pune accentul pe formare și pe competențe. Și Aici considerăm noi că um, raportul trebuie să sublinieze mai mult subiectul. Astea sunt mesajele um, raportorului din umbră și eu ar vrea să mai adaug încă un lucru, faptul că um, e nevoie să existe o competență um, corectă în cadrul pieței unice, pentru că acesta este singurul mod în care putem să folosim potențial pentru creștere, pentru crearea de locuri de muncă și cred că atunci când vorbim de IMM-uri e foarte relevant să intervenim aici. Thank you. I'll give the floor. Mulțumesc. Dau acum cuvântul Martinei Giabalova, numele alte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea asta. Mă bucur că facem uh, progrese mari. Mă bucur că avem niște amendamente de compromis care se prezintă bine deocamdată. Nu știu niciodată ce se întâmplă până la urmă, dar glumesc. Uh, în calitate de raportor din umbră sunt foarte mulțumită de amendamentele de compromis care subliniază patru lucruri care sunt foarte importante pentru mine. În primul rând, uh, promovează și mai mult antreprenoriatul în rândul uh, tinerilor. Nu trebuie să explic aici lucrurile, pentru că cred că am vorbit de mai multe ori despre acest subiect. Antreprenoriatul nu înseamnă doar să faci afaceri, înseamnă să ai uh, un comportament de acest fel, ca să te comporți ca un antreprenor. E un lucru foarte important. Vrem ca tinerii noștri să fie mai încrezători cu privire la modul în care să um, demareze sau să uh, dezvolte o afacere, dar uh, să aibă spirit de antreprenoriat în orice fac în viață. Și de aceea îmi plac uh, programele cum sunt um, um, Erasmus pentru tinerii antreprenori, care trebuie să fie promovat de către Comisie și de către statele membre. În al doilea mm, rând, mai e un amendament de compromis care vorbește despre importanța mm, educației duale și a uh, învățământului profesional, vocațional, ca mijloc de a uh, crește capacitatea de angajare a unei persoane. Pentru că um, am observat că în trecut a existat un fel de tendință către mediul academic care n-a adus la crearea de locuri de muncă. Apoi, foarte important, de asemenea, este și mediul de reglementare stabil. Este adevărat că pentru companii e nevoie să existe un cadru um, stabil de reglementare și de certitudine juridică pentru a putea să opereze cât se poate de bine. În același timp, însă, și-am adăugat acest lucru la compromisuri, e nevoie și de măsuri bine ținite pentru IMM-uri și micro-întreprinderi care să le ajute să opereze și să faciliteze angajarea de um, forțe de muncă bine calificată și uh, pentru formarea acestora. Și încă un lucru pe care aș dori să-l sugerez uh, raportorii ar fi să includă mențiunea posibilitatea pentru IMM-uri să reducă costurile de operare prin digitalizare, mai ales în sectorul uh, public, prin e-government. Și, de asemenea, resursele acestea să fie țintite pentru uh, crearea de locuri de muncă. Cred că putem să discutăm acest lucru în continuare în reuniunea raportorilor um, din umbră. Mulțumesc încă raportorului și aștept uh, cu interes uh, colaborarea noastră viitoare. Mulțumesc. Thank you. I'll give the floor to uh, Mr. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Silichiotis. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep prin a mulțumi Um, domnului raportor pentru calitatea uh, cooperării pe care am avut-o. Aș vrea să revin la un lucru pe care l-am mai menționat prima oară când am discutat acest raport cu privire la perspectivele de locuri de muncă pentru IMM-uri. Am venit cu o serie de amendamente și mă bucur că prin cooperarea cu celelalte grupuri politice și cu raportorul, unele dintre aceste idei au fost luate în considerare. Am uh, venit cu amendamente cu privire la investiții publice în economia reală și dorim de asemenea să se creeze un mediu de ocupare a muncii stabil pentru a sprijini creșterea și pentru a proteja lucrătorii și drepturile lor colective mai ales. Am mai uh, subliniat de asemenea Uh, rolul uh, dezastruos al măsurilor de austeritate când vine vorba de creșterea și dezvoltarea anumitor zone din Europa, care au dus la o sărăcie mai mare în rândul lucrătorilor, la subminarea drepturilor acestora și așa mai departe. Însă, măsurile acestea au afectat și um, acordurile colective și um, au condus la um, niveluri fără precedent de șomaj în masă. Considerăm că amendamentele noastre sunt uh, importante, mai ales când e vorba de cele care se referă la rezultatele planului Juncker, pentru că în regiunile aflate în recesiune s-a observat că nu s-au pus în aplicare programele pentru că arhitectura planului uh, Juncker își uh, propune mai degrabă să se orienteze către investiții mm, care nu implică riscuri, ceea ce înseamnă că companiile nu sunt dispuse să investească în aceste regiuni. State cum sunt Grecia sau Cipru, care au fost deosebit de afectate de măsurile de austeritate, n-au beneficiat de programe de investiții în uh, primele șase luni ale anului 2016 în cadrul acestui program și mm, în niciun caz pentru IMM-uri. Au fost investiții mm, destul de limitate de asemenea și în Portugalia și Spania. E vorba practic de statele din sudul Europei care sunt cele mai afectate de, cel mai afectate de măsurile de austeritate, salariile au fost um, reduse, dar um, și imigrația a avut un uh, rol în acest sens. Mai la nordul Europei, însă, în um, Germania s-au alocat uh, sume foarte mari care au ajuns uh, în mâinile unor persoane private. Nu există riscuri unde, pentru companiile care investesc în uh, țări unde situația este deja mai bună. De aceea consider că ar trebui să venim cu un sprijin mai mare, uh, cu sprijin pentru IMM-urile care reprezintă coloana vertebrală a economiei uh, europene. Și asta cu precădere în statele cele mai afectate de șomaj. Suntem să deschiși dialogului și cred că în um, spiritul acesta constructiv pe care l-am observat până acum și la runda următoare de uh, negocieri vom putea să ajungem și la noi uh, propuneri de compromis. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Dăm acum cuvântul doamnei Zdanocam. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Și eu aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Krasnodevski pentru munca constructivă. Am avut într-adevăr niște reuniuni ale raportorilor din umbră foarte bune care au dus la niște amendamente de compromis um, reușite. Noi am venit cu 23 de amendamente care s-au referit în special uh, la reprezentarea angajaților în dialogul social, care nu este atât de larg răspândită când e vorba de IMM-uri. Nu am mai avut uh, și un amendament la um, Consilentul 8. De asemenea, am mai dori uh, să vedem un raport, să vedem un accent uh, pe um, întreprinderile um, cooperative, pentru că acestea s-au dovedit a fi mai rezistențe, rezistent în fața crizei, mai puțin afectate de pierderea de locuri de muncă. În mare, așadar, suntem mulțumiți de modul în care se desfășoară lucrările și Sper că um, domnul raportor, împreună cu raportorul din umbră, vor ajunge la un raport cât se poate de bun. Vă mulțumesc! Thank you. And... Mulțumim. Domnule Martin, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă dați seama că Mm, pe mine mă cam stânjenește faptul că trebuie să vin cu un aviz pentru că noi am fost excluși din dezbaterea cu raportorii din umbră. Aș dori totuși să-i mulțumesc domnului Krasnodevski, dacă îi pronunț bine numele, să fericit și să mulțumesc pentru munca sa remarcabilă și, în al doilea rând, pentru inteligența dumneavoastră, pentru că Domnul raportor a avut bunul uh, simț să recunoască că amendamentele pe care le propuneam mergeau nu doar în direcția raportului, dar în um, același sens cu altele, cu alte amendamente. Deci de aceea aș dori să le mulțumesc individual celor care uh, mi-au spus că uh, ne sprijină. Am uh, trimis uh, o scrisoare președintelui Handel ca să le spun ce, să spun ce probleme avem I-a răspuns, dar cred că a răspuns un pic pe lângă subiect. Probabil că o să-i mai scriu o scrisoare, pentru că vorbește de articolul 174.4 și de articolul 209, care, după părerea dumneavoastră explicau comportamentul grupurilor PPE, SND și GUE. Articolul 174.4 spune că, în cu excepțional, dacă să mă opune președintele, amendamentele care se depun după încheierea discuțiilor pot fi supuse votării dacă e vorba de amendamente de compromis sau dacă au apărut probleme tehnice. Deci, nu are nicio legătură cu întrebarea pe care o adresasem și articolul 209 e mult mai amuzant. Spune că articolele 14, 15, 16, la 38, la 68, 62, notele 2, articolele 165, 167, 169 până la 172, 174 pe care l-am menționat, 176, renatul 1, 177, 78, 182 până 87, 191, se aplică mutatis mutandis reuniunilor comisiei. Adică cel mai bun mod uh, de a, răspund, de a nu răspunde la întrebare a fost fix răspunsul pe care mi l-a dat domnul președinte Handel. Așa că o să venim cu o nouă întrebare pentru dumneavoastră. Și ca să închei, aș dori să-mi cer scuze cu modestie că în cadrul ultimei reuniuni de coordonare am avut ideea să cumpăr un uh, raport privind de pescuitul, gândindu-mă că raportorul uh, meu din umbră o să uh, se ocupe. După aceea mi mi-a spus, îmi pare rău, chiar nu o să am timp uh, să mă ocup de acest raport. Până la urmă uh, am spus acest lucru secretariatului um, undeva uh, la o săptămână după aceea. A fost o inițiativă personală, deci în, numele, în fața comisiei vreau să îmi înaintez um, scuzele. Dar uh, ce consecințe a fost? Ce am auzit? Calmea a fost uh, insuportabil, incorrect, lipsit de respect. Da, ce să vă spun, mm, ce scuze încă o dată. Dar cum putem să calificăm faptul că grupul meu a fost uh, exclus dintr-o discuție pentru o uh, compromisul. Cum se poate califica faptul că două grupuri, și anume PPO și snd au strivit toate celelalte grupurile, cumpărând împreună raportul pentru lucrătorii detașați cu patru puncte, fără niciun fel de discuție și chiar șantajând celelalte grupuri mici, spunându-le, dacă nu le să faceți asta în viitor, nu o să mai puteți să cumpărați nimic. Asta nu e insuportabil, asta nu este incorrect și nu este lipsit de respect nu este cumva un mod de a ne nega spiritul democratic? Vă mulțumesc. Uh, with respect for democracy... Uh, Tot în uh, numele democrației v-am permis să spuneți toate aceste lucruri, deși nu este subiectul nostru de acum. Discută, discutăm raportul domnului Krasnodemski. Am mai făcut asta și în trecut, o să fiți parte din această discuție. Ceea pe care o demarați acum ține mai degrabă de reuniunea coordonatorilor sau nu știu de ce ține, eu nu sunt la curent, n-am fost la această reuniune de care vorbiți și nu era un punct de părere noastră de zi. Dar bun, am luat toate comentariile dumneavoastră cu privire la un raport complet diferit față de cel pe care îl discutăm. Așa cum spunea și domnul Krasnodemski, Adoptarea în comisia noastră va fi pe 13-14 iulie și sperăm să intre pe agenda plenară din septembrie. Domnule Crazumeschi, mai vreți să mai adăugați ceva cu privire la acest raport? L-am mai discutat și la o întâlnire anterioară, nu știu dacă mai vreți să mai adăugați ceva. Dacă nu mergem mai departe cu ordinea de zi, aveți cuvântul. Colegom za uwagi. Wydaje mi się, że... Vreau în primul rând să mulțumesc colegilor pentru comentarii. Și cred că în comentariile și remarcile dumneavoastră ați exprimat toate aceste chestiuni pe care le discutăm în amendamentele de compromis, și anume. Foarte ori se întâmplă în realitatea politică să existe grupuri care să se complementeze unul pe celălalt. Uh, unele grupuri, cum ar fi alte, se focalizează asupra importanței antreprenoriatului și suntem în parte în acord cu ei. Alte grupuri se focalizează mai mult uh, asupra aspectului uh, social. Și trebuie să vă spun că, din punctul meu de vedere, acest lucru este foarte interesant pentru că eu reprezint uh, un partid conservator, dar pro-social, care are origini în mișcarea sindicală. În același timp, um, am făcut efortul de a ne moderniza țara. Așadar, toate comentariile dumneavoastră valoroase sunt foarte interesante pentru mine și din acest punct de vedere. În ceea ce privește cuvintele colegului nostru de la EFN, și mie îmi pare rău că anumite persoane sau grupuri sunt excluse sau marginalizate. Trebuie să ne respectăm mandatul. Noi reprezentăm pe oamenii care ne-au ales, îi reprezentăm pe aceștia și opiniile lor cât mai bine putem. Și cred că colegii noștri din Franța facă același lucru și încearcă să îndeplinească aceleași obiective ca și noi și a trebuit să respectăm. Președinta, da, era vorba de detașarea lucrătorilor. Acesta era punctul la care se vrea domnul Marta și este o luptă între grupurile politice cu privire la cine nume va câștiga acest dosar și înțeleg că grupul nostru a trebuit să plătească mult pentru uh, acest raport și apoi uh, uh, trebuie să-l împartă cu PP-ul. Eu nu am fost prezentă în acel moment în sală, dar în acest uh, grup noi suntem în concurență, chiar dacă colaborăm unii cu alții, suntem în concurență pentru că avem un interes special legat de anumite rapoarte. Asta este situația pe care trebuie să o acceptăm. Vreau să vă mulțumesc deocamdată. Și acum avem o problemă pentru că trebuie să așteptăm uh, unul dintre punctele cele mai interesante de pe ordinea de zi de astăzi, un schimb de opinii cu domnul comisar Oettinger cu privire la impactul agendei digitale. Dar domnul comisar nu va ajunge decât la 5 jumate ce ne recomandă secretariatul să facem? So we, we take a break. Yes. Bun, spune președinta, vom face o pauză și vom continua la ora 17.30. Sper că veți fi dispuși să reveniți în sală, pentru că acesta este un subiect subiect uh, care ne interesează. Am avut un seminar acum o săptămână referitor la digitalizare și la robotizare, la care au fost prezenți foarte puțini uh, colegi, foarte puțini membri ai comisiei. A fost un seminar foarte interesant. Și acesta este un follow-up uh, al acestui seminar, o activitate ulterioară foarte interesantă și vă aștept, deci, să reluăm ședința la 17.30 cu domnul comisar Oettinger, care este oaspetele nostru. Avem o pauză până atunci. Mulțumesc deocamdată.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

Okay, friends, you can take your seats. Dragi prieteni, puteți să vă reocupați locurile, e târziu, dar uh, suntem bucuroși că domnul comisar Oettinger are posibilitatea să fie alături de noi. Asta după ce am discutat înainte cu domnul comisar Șefcioviș despre Uniunea Energiei și despre politica energetică și efectul pe care îl are asupra pieței muncii. Și dumneavoastră sunteți chiar o personalitate mai interesantă pentru comisia noastră, datorită impactului agendei digitale a comisiei asupra domeniul de responsabilitate al acestei comisii, inclusiv în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și competențele. Deci vă suntem recunoscători că sunteți alături de noi și vă dau cuvântul pentru cuvântul introductiv. Frau Vorsitzende, liebe Frau Ulfskog. Doamna președinte, stimată doamnă Ulfskog, stimate doamne și domni deputați, vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru faptul că vă interesează acest domeniu al uh, uh, economiei digitale și în ultima lună deja de mai multe ori v-ați uh, ocupat cum și prin rapoarte și avize ați susținut activitatea noastră. Și, de asemenea, v-ați exprimat așteptările față de activitatea noastră. Trăim într-o lume a revoluției digitale. Aceasta are consecințe profunde asupra tuturor domeniilor uh, societății și economiei. În spatele nostru se găsește revoluția în, în sector la nivelul hard și la nivel soft prin telecomunicații Astăzi, în era digitală, trăim uh, schimbări care afectează sectorul industriei, dar nu este mai puțin importantă schimbarea pe care o aduce în toate domeniile economiei și societății. În domeniul, domeniul filmului este în totalitate digitalizat, dacă discutați uh, cu regizori sau cu actori sau cu spectatori sau telespectatori. Domeniul mass media este revoluționat întru totul. Dacă discutați cu jurnaliștii, uh, în primul rând, uh, aceștia sunt de cele mai multe ori blogger și nu mai există timpii clasici de redacție Um, după care seara jurnaliștii să se odihnească. Um, nu mai există ziua liberă, care era pe vremuri duminica, pentru că duminica nu se publicau ziare, ci aflăm uh, vești despre politică, atacuri teroriste, sport, uh, 24 de ore din 24. Deci Uh, această tendință de a uh, reporta, de a informa, de a comenta, um, nu se mai uh, oprește. Sectorul bancar este digitalizat, sectorul asigurărilor este de asemenea digitalizat, domeniul construcțiilor auto și utilizarea automobilelor și acest domeniu este digitalizat sau uh, sectorul turismului, cazărilor la hotel, uh, um, posibilități de locuit, toate aceste domenii sunt digitalizate. Serviciile digitale uh, permit uh, și facilitează operațiunile economice și financiare transfrontaliere prin uh, e-commerce, cumpărături online și peste 90% din toate produsele, formele de producție și locurile de muncă în următorii 5 până la 15 ani vor fi toate acestea deci digitalizate, ceea ce va duce la modificări, la schimbări importante pentru toți uh, uh, lucrătorii. În țara mea vorbim de, despre industria 4.0, ceea ce ilustrează această revoluție. Industria 4.0 este o sintagmă potrivită pentru că ne arată următoarea revoluție, poate cea de-a patra revoluție uh, în domeniul uh, economiei. Dar, din păcate, nu e vorba aici doar de industrie și de producția din industrie, e vorba și de uh, meșteșuguri, e vorba de um, producția și vânzarea de cărți, E vorba de servicii de toate felurile. E vorba de muncă 4.0, societate 4.0, economie 4.0. Și pe bună dreptate, spuneți în rapoartele dumneavoastră și atrageți atenția asupra faptului că e nevoie de modalități uh, prin care să ne asigurăm că numărul perdanților în această revoluție este cel mai mic. De asemenea, e nevoie de modalități pentru a crea locuri de muncă și creștere, astfel încât uh, toți cei care lucrează să poată să se integreze foarte bine în acest mediu digital, în lumea digitală piața unică europeană este o, o piață cu liberă circulație. Conform prognozelor noastre, în anii următori, în fiecare an, aproximativ 160.000 de locuri de muncă pentru specialiști IT vor fi cerute pe lângă uh, posturile care sunt deja uh, cerute de specialiști. Această uh, creștere a numărului de locuri de muncă pentru specialiști IT și apoi, sigur, scăderea numărului, de, scăderea personalului prin ieșirea la pensie, înseamnă că avem nevoie de cel puțin un sfert de milion de noi specialiști uh, IT. Uh, fie că sunt specializați în uh, fizică, în informatică, în Uh, jurnalism și numărul locurilor uh, de studiu în uh, statele membre, fie că e vorba de universită, universități și alte instituții de învățământ superior, e bine, numărul locurilor nu este suficient. Sigur că înființarea și operarea unei universități nu e o chestiune care e de responsabilitatea Uniunii Europene. De aceea, nu putem decât să intrăm în dialog cu statele noastre membre și să le avertizăm și să le cerem să uh, construiască și să extindă facultățile și locurile de studiu uh, care sunt cerute de schimbarea de pe piața muncii. Pentru că dacă cererile pentru servicii uh, sau produse digitale uh, vor ieși din Europa și vor fi uh, externalizate către Corea sau către alte țări, atunci Europa pierde. Dacă numărul specialiștilor este prea scăzut, din nou pierdem. Apoi, pe lângă specialiștii IT, trebuie să ne asigurăm că digitalizarea muncii no- lumii muncii și economiei noastre va necesita o formare și o profesionalizare digitală a fiecărui lucrător în acest proces de transformare de la lumea analogă la lumea digitală. În acest proces, toți lucrătorii trebuie să fie luați de mână, trebuie să fie transformați. Pentru că dacă nu, ori își vor pierde locul de, mun- locul de muncă, sau, dacă nu, vor pierde parte din salariu. pentru că nu au competențe, competențele necesare. De aceea, uh, calificarea profesională este hotărătoare și mă bucur că în dialog cu sindicatele și cu asociațiile patronale discutăm toate aceste chestiuni și partenerii sociali, deci, sunt uh, uh, susțin această necesitate de uh, profesionalizare și de uh, formare a oamenilor și oferă foarte multe programe, dar e nevoie de mai mult. Și în același timp, lucrătorii noștri trebuie să fie informați ca să poată să se înscrie la programe de formare în interes propriu. Competențele digitale nu se referă doar la lucrători, ele se referă, ele se referă și la uh, toți uh, uh la tot personalul, pornind de la directorul general la uh, președinte, la uh, liber profesionist, la comisar, la președintele comis Consiliului de Administrație. Deci, noi cu toții avem nevoie de competențe digitale. Nu înseamnă că toți vor, va trebui să scriem software sau să uh, creăm aplicații. Dar trebuie să înțelegem regulile de bază, trebuie să știm cum se stochează date, uh, cum se găsesc datele, um, care este accesul la date, cum sunt protejate datele, ce spune uh, regulamentul privind protecția datelor pe care l-ați adoptat acum două luni cum putem să creștem securitatea cibernetică, ce fel de hardware și software există pentru a preveni furtul de date, spionajul industrial sau distrugerea datelor. Cum uh, putem să ne protejăm datele private pe care le avem pe, pe, pe telefonul personal fiecare. Toate acestea constituie o competență de bază pentru fiecare persoană, indiferent de sectorul uh, în care lucrează indiferent de profilul uh, profesional. De aceea, serviciile mele și eu ne bucurăm că în comunicarea privind agenda noilor competențe pe care Comisia a adoptat-o acum câteva zile, dom- însemnătatea educației și formării digitale a fost uh, subliniată și pe baza acestei comunicări vom face pașii următori. Digitalizarea în cele mai multe sectoare ale lumii noastre sociale și economice, um, digitalizarea deci cuprinde întregul lanț uh, de valoare, de la materiile prime, la stocare, la producție, la contactul de la mașină la mașină, comunicarea între mașini, M2M, relația B2B, B2C, uh, deci între companii, companie și consumator, prestarea de servicii la nivel internațional, de la construcția unei mașini, la service, la serviciile de mobilitate, întregul lanț de creare de valoare este afectat totul, tot ce se poate digitaliza, se va digitaliza. Și poate că ne gândim că ar fi nevoie de legislație europeană în care să se spună că datele sunt uh, interzise. Datele sunt, uh, sunt combustibilul pentru economia digitală. Pentru că fără acestea, economia digitală nu ar fi posibilă. Dar nu putem să oprim această revoluție a tehnicii. Copiii și nepoții noștri sunt digitalizați. Uh, ei uh, folosesc foarte ușor toate dispozitivele um, și toate aplicațiile existente și se bucură um, că au aceste posibilități. Uh, în același timp, trebuie să fim atenți la îngrijorările și la temerile uh, persoanelor mai în vârstă, cum ar fi lucrătorii, de exemplu. Ce, e, ce dispoziții trebuie incluse suplimentar în contractele de muncă? Sau ce tipuri de formări trebuie să fie finanțate de către uh, patron, de către proprietarii companiilor și de state? Uh, și cum putem să ne asigurăm că modificarea locurilor de muncă nu duce la o înrăutățire a situației salariale, ci uh, la o menținere a statutului social sau chiar la o îmbunătățire a acestuia. Acum, de mai mulți ani, avem Marea Coaliție care a dus la măsuri naționale în 14 state membre. Dorim să o extindem și să-i spunem coaliția pentru competențe și locuri de muncă digitale. Și tocmai oferta de uh, calificare împreună cu partenerii sociali, cu um, lumea de afaceri și cu universitățile trebuie să fie uh, optimizată și avem niște obiective foarte clare pentru acest an. Și sigur că trebuie să discutăm e nevoie și de strategii regionale și naționale. Pe ansamblu, dacă vedem dinamismul tehnologiilor digitale, vedem felul în care partenerii noștri americani vor să folosească avantajul digital pe care îl au, dacă vedem uh, cum uh, chinezii copiază unul la unul toate produsele americane, atunci putem să ne spăimântăm. Dar sunt sigur că puterea de muncă și creativitatea lucrătorilor uh, și întreprinzătorilor noștri este suficient de puternică. Și dacă vom avea, uh, dacă avem o piață digitală unică, dacă ne gândim la standardele europene și dacă ne gândim la dispozițiile cu privire la uh, formare, dacă vom reuși să construim infrastructura necesară, astfel încât, uh, și aici vreau să mă refer la investiții, pentru că ne facem griji. Ne facem griji că poate se vor pierde locuri de muncă într-un anumit sector sau într-o anumită zonă. Uh, dacă, de exemplu, există o, o, o zonă unde uh, medicul local nu are nu este conectat la lumea digitală. Nu, sunt, nu vor mai apărea locuri de muncă. Locuri de muncă vor apărea doar acolo unde există internet în bandă largă. De aceea investițiile în uh, locurile de producție, producție um, și în noi locuri de producție se vor face numai dacă există nu doar infrastructura rutieră, feroviară și așa mai departe, ci și infrastructura digitală. De aceea, um, această falie digitală care îi separă uh, pe uh, cetățeni sau care izolează anumite regiuni trebuie să fie depășită. Și acest lucru se poate face prin investiții inteligente în infrastructura digitală. Este un punct central în planul Juncker și, de asemenea, un punct central al activităților mele, pentru că ne gândim deja la perioada, uh, perioada de după 2020 și încercăm să facem uh, niște prognoze referitoare la calitate, capacitate și viteză ce fel de infrastructură este necesară, fie că vorbim de Uh, de infrastructura fixă sau mobilă. Cât, uh, care sunt condițiile necesare pentru transportul de date um, peste tot, uh, inclusiv în zonele rurale? Mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumesc! Mai avem puțin timp pentru câteva întrebări. Dau cuvântul lui Sven Schulz. Sehr geehrter Herr Kommissar Oettinger. Stimate domnule comisar Oettinger, în numele PP, pentru care vorbesc astăzi, vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Și asta pentru că acest subiect al digitalizării lumii economice și uh, pieței muncii este un subiect care ne preocupă adesea în comisia noastră, pentru că acest subiect apare aproape în toate rapoartele pe care le-am dezbătut în ultima vreme uh, și uh, în toate dezbaterile apare și digitalizarea jucând un rol important și de aceea mă bucur că sunteți aici pentru a discuta cu noi acest subiect. Și cred că și momentul este foarte oportun pentru că săptămâna trecută la Strasburg am discutat despre agenda privind noile competențe. Am avut o dezbatere cu doamna comisar Tyson și cine citește uh, procesul verbal al dezbaterii poate să vadă că digitalizarea apare din nou și din nou. Pe 10 iunie, Comisia a prezentat în întregime agenda noilor competențe. Și dacă discutăm de noi, despre noi competențe, atunci nu putem să nu vorbim despre competențele digitale, așa cum ați spus și dumneavoastră. E unul dintre subiectele esențiale pentru noi la PPE și pentru activitatea comisiei noastre Uh, în următoarele săptămâni, luni și probabil ani. Și de aceea, așa cum au spus și colegii mei de mai multe ori, trebuie să ne asigurăm, adică vedem că digitalizarea are loc oricum, dar trebuie să o canalizăm și să-i, um, uh, să profităm de pe urma acesteia, pentru că apar tot mai multe uh, forme de muncă hibride care pur și simplu includ această dimensiune a digitalizării și care nu mai pot fi închipuite fără digitalizare. De aceea cred că trebuie să le dăm oamenilor uh, uh, premisele necesare pentru a participa la digitalizare. Trebuie să le oferim asistență, să le dăm șansa de a, de a trăi uh, digitalizarea de asemenea, trebuie să le dăm posibilitatea de a afla că digitalizarea este mai degrabă o șansă decât un risc. Nu trebuie să negăm acest lucru. Foarte adesea purtăm această discuție dacă digitalizarea este un risc sau nu, ceea ce mi se pare o chestiune falsă, pentru că nu mai putem să spunem acum dacă vrem sau nu digitalizare. Nu mai există această întrebare. Exi- digitalizarea există și trebuie să ne asigurăm că ea va deveni o șansă pentru cât mai mulți oameni. Și da, într-adevăr, toți partenerii uh, trebuie incluși în acest uh, dialog. Și vreau să mai subliniez un lucru. Trebuie să ne asigurăm că nu va exista o, o divizare a societății în persoane calificate din punct de vedere digital și persoane necalificate din acest punct de vedere. Este o misiune foarte importantă pe care o avem și noi în politică, dar și ce din uh, industrie și tot ce implicați. Vreau să formulez două întrebări. În primul rând, ați vorbit despre colaborarea cu statele membre și um, sigur că se pot uh, formula niște obiective, dar pe mine m-ar interesa dacă există posibilitatea să intrați un pic în detaliu și să ne spuneți cum uh, anume um, vreți să organizați uh, colaborarea cu statele membre, pentru că subiectul digitalizării este perceput uh, și aplicat în moduri foarte diferite în statele Uniunii Europene. Și um, apoi ați vorbit despre tineri și competențele digitale. Ce uh, idei aveți la comisie, cum doriți să uh, veniți în sprijinul persoanelor defavorizate care nu au, um, nu beneficiază de uh, formare, de bază. Cum uh, vreți să-i ajutați și pe acești oameni? Mulțumesc! Mulțumesc, Iuta Steinruck! Mulțumesc, domnule Oettinger! Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că piața unică digitală este, digitală este o șansă pentru noi. Dar poate să fie o șansă numai dacă și condițiile cadru sunt uh, bine um, stabilite. Și eu am uh, citit uh, cu mare atenție raportul. În acest sens am fost de asemenea prezenți amândoi la uh, un atelier în care s-a discutat acest subiect. Comisia, într-adevăr, uh, a perceput într-un mod foarte tehnic uh, această chestiune și, da, într-adevăr, uh, drumul este către ocupare, dar prin uh, partea de formare, de educare. Și sigur că această problemă nu poate fi soluționată doar la nivel național sau european, pentru că suntem într-o competitivitate, într-o competiție globală um, pentru resurse și pentru inovații digitale pentru generațiile viitoare. Și de aceea este important, cred, ca dumneavoastră în Comisia Europeană să um, faceți presiune asupra statelor membre pentru a, ca acestea să-și intensifice eforturile de, de formare și de educare, pentru că deja suntem în urmă. Uh, ați vorbit despre China, despre Statele Unite, sunt țări care investesc mult mai mult în uh, educația digitală. Au uh, obiective mult mai ambițioase. În ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă, flexibilizarea locurilor de muncă și-o doresc foarte mulți lucrători. În același timp, Trebuie să uh, sigur, să existe un echilibru între viața profesională și viața personală, um, astfel încât oamenii conectați fiind să întâlnească să fie la dispoziția serviciului 24 de ore din 24. Și apoi uh, știți că există problema muncii precare. Sunt uh, foarte multe persoane care desfășoară activitate independentă, sunt liberi profesioniști și care nu beneficiază de o rețea de protecție ca și angajații. Și deocamdată angajații sunt cei care susțin uh, sistemele de securitate socială, dar dacă prin piața digitală toată lumea devine liber profesionist, atunci cine uh, va asigura protecția socială. Aceste sisteme trebuie să fie alimentate de undeva și, sigur, deci avem nevoie și de sistem de securitate socială 4.0, așa cum ați spus. Apoi, protecția datelor uh, este un alt domeniu foarte important care trebuie să fie ajustat, evoluția salariilor, dacă toată lumea devine liber profesionistă în concurență, toată lumea cu toată lumea, atunci nu mai există un cadru, de, un cadru normativ, un cadru de reglementare. Um, și poate că atunci liber profesioniștii pot, de exemplu, să se organizeze pentru a stabili niște prețuri, pentru că uh, Uh, vor avea o putere de negociere foarte redusă față de angajatorilor. Apoi, sunt de acord cu dumneavoastră, um, instituțiile de învățământ superior trebuie să fie uh, trebuie să fie adaptate pentru uh, evoluția digitală. Eu vin din uh, Baden-Württemberg, uh, dintr-o zonă unde uh, marile întreprinderi se descurcă foarte bine, dar IMM-urile nu își permit să uh, plătească cursuri de formare pentru angajații lor și de aceea e nevoie de susținere pentru IMM-uri pentru că acestea uh, sunt viitorul nostru, de fapt. Apoi, uh, competențele digitale de bază, pe de o parte vă dau dreptate, pe de altă parte vreau să extind puțin uh, discuția, pentru că uh, Într-adevăr, și pe lângă competențele digitale, e nevoie și de competențe sociale, de modul în care pot fi folosite noile medii într-un mod creativ, dar și um, capacitatea de a gândi uh, critic, pentru că atunci când uh, auzi tot timpul 24 de ore din 24 uh, informații și știri, oamenii nu mai sunt uh, în stare să um, să evalueze în ce măsură sunt veridice informațiile prezentate sau nu. Și, într-adevăr, toate locurile de muncă uh, vor uh, depinde și de, de creativitate și de capacitatea oamenilor de a gândi. De aceea, Într-adevăr, pe lângă competențele digitale și competențele sociale și creativitatea sunt competențele secolului 21. Acestea sunt uh, întrebările mele. Sper că sunteți de acord cu mine. Haideți să muncim uh, împreună pentru toate acestea. Ja, auch von meiner Seite. Doamna Zimmer. Și din partea mea mulțumesc, domnule comisar, pentru expunerea dumneavoastră. Sunt de acord că trebuie să formulăm un obiectiv pentru a ști încotro ne îndreptăm, unde vrem să ajungem. Uh, totuși, uh, e bine să nu ne imaginăm o lume science fiction, această lume a tehnologiei digitale, um, pentru că avem totuși un drum de parcurs de aici și până acolo. Și ați spus că nu suntem pregătiți, nu avem uh, uh, locurile de formare la facultăți, la universități, nu există programele de studii necesare și atunci pentru mine se pune întrebarea dacă, pe de o parte, în domeniul digital avem nevoie de nu știu câte de mii, nu știu câte mii de locuri de muncă, dar uh, uh, mă uit, de exemplu, aici la Uh, studii ale PricewaterhouseCoopers în care se spune că până în 2030 100.000 de mii de locuri de muncă vor dispărea în domeniul comercial, uh, în producția industrială și că cererea până în 2030 va scădea cu 9.000 de locuri de muncă. Mă întreb ce se întâmplă cu această contradicție? Pe de o parte, o foarte mare cerere de persoane foarte calificate, pe de altă parte, potențialul ca oamenii care sunt uh, deja activi, care au locuri de muncă, care vor, vor dispărea. Deci rămân acești oameni care vor trebui să treacă dintr-un domeniu în altul. Nu putem să așteptăm până când ies toți la pensie. Deci avem nevoie de niște concepte foarte concrete uh, care să vizeze nu doar formarea tinerilor la școli, universități și așa mai departe, ci și uh, ce facem cu acest potențial care există acolo, dar care va fi confruntat cu niște provocări cu totul noi și trebuie să nu pierdem acest potențial. Acestea sunt procese care deja ar fi trebuit să fie puse în mișcare dacă vrem să facem față acestei provocări. Asta e una. Și s-a vorbit deja despre faptul că în domeniul formării suplimentare, calificării, uh, trebuie să se facă foarte multe recomandări, cred eu, statelor membre. Și atunci e nevoie de uh, forță de muncă de, de profesori care să fie plătiți pentru formare și pentru profesionalizare. Nu putem să ne așteptăm uh, ca uh, profesorii uh, să facă aceste ore pe gratis în timpul lor. Și apoi mai sunt și alte consecințe. Vorbim despre comerțul electronic transfrontalier, de exemplu, dreptul lucrătorilor în sectorul logistic, pericolul pe care îl pun firmele fantomă, Uh, abuzul dumpingului social sau uh, întreaga problemă a delocalizărilor, toate aceste probleme există în continuare și apoi uh, nu știu cum anume le vom face față. O altă întrebare. Această modificare, schimbare a societății văzută pe întregul lanț pe care l-ați menționat. Oare nu ar fi momentul acum să vorbim din nou despre timpul de muncă? Și anume că acesta nu ar trebui să mai fie extins, ci, tocmai dată fiind productivitatea crescută, să putem să discutăm despre reducerea uh, timpului de muncă. Poate că acesta ar fi un factor care ar motiva oamenii pentru a face față acestor noi uh, provocări, pentru a se uh, recalifica, sigur, uh, astfel încât să uh, își poată um, acoperi nevoile de bază. Deci, o altă tematică pe care eu nu cred că ar trebui să o pierdem din vedere. Mulțumesc! Dacă vrem să mai avem încă o rundă de întrebări, de cinci întrebări, v-aș ruga să fiți mult mai conciși, pentru că altfel pur și simplu nu vom avea timp la dispoziție și pentru răspunsuri eh, din partea domnului comisar, răspunsuri la care să beneficiem și de interpretare. Dacă vreți să ascultați uh, răspunsurile, încă o dată vă rog să fiți foarte la obiect. Doamna Terry Reinke. Da, foarte repede și în engleză. Mulțumesc, domnule Oettinger. Mi s-a părut foarte interesant uh, faptul că ați spus că copiii și uh, nepoții noștri sunt născuți în epoca digitală. Mie, eu m-am bucurat că ați spus că mm, digitalul nu înseamnă doar tehnologie, pentru că la început lucrurile nu au fost foarte clare și pe piața muncii, pe mm, modul de funcționare al democrațiilor noastre, până la urmă toate au de-a face cu societatea. N-aș vrea să intru în amănunte în ceea ce vorbit deja colegii. Ați vorbit despre prăpastia digitală și despre marile diferențe între zonele rurale și urbane, dar <clears throat> mai există o diferență și anume între sexe. Doar 19% din uh, cei care lucrează în uh, sectorul TIC sunt femei și dacă ar fi o participare uh, echilibrată în uh, sectorul TIC între cele două secte, a, sexe, atunci s-ar uh, câștiga 9 miliarde de euro în plus. Da, competențele sunt foarte importante, sunt mult prea puține uh, femei care să se formeze în acest domeniu și mă bucur că agenda competențelor a Comisiei încearcă să regleze această problemă. Însă ar trebui să avem și pro proiecte mai țintite pentru a încuraja femeile să devină antreprenori, pentru a încuraja companiile să angajeze cât mai multe femei. Deci care ar, ar fi bine ca acesta să fie unul dintre motoarele agendei dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, Dominic Martin. Mulțumesc, doamnă președinte. E un uh, subiect mult prea vast pentru puținul timp uh, rămas la dispoziție, așa că fac cadou timpul alocat mie, domnului comisar. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul lui Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Günther Oettinger. Vă mulțumesc pentru acest tur de orizont care ne arată foarte clar uh, Uh, cât de amplu este acest fenomen al digitalizării. Um, da, sunteți responsabili de un de uh, resort al viitorului. Da, bun, uh, suntem într-o dilemă aici. Pe de o parte se spune va fi totul minunat, grozav, alții se tem foarte mult de ceea ce se va întâmpla. Ce am făcut noi în Comisia pentru Ocupare? Am fost la Silicon Valley la sfârșitul lui martie am vizitat Amazon, Facebook, am fost la Google, la Intel și la, altfel de, la astfel de companii și am văzut în ce domenii lucrează. Și ne-am întrebat um, cum reușesc oamenii să se pregătească. Peste 50 de milioane de americani în momentul de față lucrează doar part-time. Ei uh, își oferă um, își oferă serviciile pe o anumită perioadă de timp. Și acest lucru nu există atât de puternic în Europa. A fost interesat și, interesantă și vizita la Universitatea Berkeley. Acolo am discutat cu profesori care ne-au spus ce bine ar fi dacă am avea o parte din modelul vostru social european. Deci, nu spun ne teamă de acest lucru, ci e nevoie de niște măsuri de siguranță. Deci vreau să încurajez Comisia să meargă înainte pe acest domeniu al standardelor europene care trebuie formulate la comun. Apoi, Uh, necesitatea uh, programelor de recalificare a tuturor oamenilor, care sunt foarte necesare. Am văzut acest lucru și în Statele Unite. Sunt foarte multe șanse de uh, evoluție acolo. Deci mă bucur că discutăm acest lucru într-un spirit așa de deschis și sunt foarte convins că Comisia Europeană a învățat deja foarte mult și mă bucur că în persoana dumneavoastră avem un comisar care vrea să se ocupe în mod productiv de aceste subiecte. Mulțumesc, doamna Sander. Mă, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, și pe mine mă încântă acest schimb de opinii de astăzi cu dumneavoastră. E drept, uh, în curs este o mare revoluție care vine însoțită de multe întrebări pentru toată lumea, pentru cetățeni multe inovații încă mult prea puțin cunoscute, multe obiecte conectate, dar și multe nevoi uh, care încă nu au fost identificate. Unii se tem de o bipolarizare a ocupării. De altfel, acest lucru s-a și întâmplat în Statele Unite – în mai multe întreprinderi care acționează tocmai în domeniul digital. E vorba despre persoane cu competențe foarte bune care, al căror profil este foarte căutat și pe de altă parte persoanele mai puțin calificate mm, pe care nu le vrea nimeni. Ideea este de a putea păstra aceste locuri de muncă intermediare Apoi mai există și un alt risc despre care ați vorbit și dumneavoastră, și anume apariția unor teritorii, unor zone conectate și pe când altele sunt deconectate. Eu una sunt entuziastă, nu sunt nici naivă sau euforică, dar încă o dată, pe mine digitalizarea mă entuziasmează și cred că aportul acesteia poate fi foarte mare, atât cetățenilor cât și întreprinderilor și uh, teritoriilor noastre, dar este nevoie de investiții. Investiții uh, imateriale, investiții în educație și nu ar trebui să se, așteap- să se aștepte mm, vârsta adultă pentru a lansa această educație. Nu, ca și în domeniul limbilor străine, copiii trebuie să învețe digitalul cât mai repede în Franță. Apoi, în vestul Franței, regiunea mea, uh, Um, autoritățile au hotărât că întreprinderile 4.0 reprezintă o prioritate, precum și conectarea uh, teritoriului. Deci ce fel de însoțire financiară ați prevăzut pentru statele membre și pentru colectivitățile locale în această direcție? Vă mulțumesc, doamna Soidorova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, am doar trei observații și o întrebare la fiecare dintre aceste observații. Ați vorbit despre noua agenda competențelor uh, din 7 iunie. Ne recunosc că pe mine mă cam îngrijora faptul că aceste noi competențe ar trebui să fie predate de niște profesori care să dispună de aceste competențe. Asta ar trebui să fie o prioritate și, de fapt, nici pe departe nu este una. Trebuie încurajată și sprijinită formarea profesorilor, pentru că altfel nu va avea cine să învețe pe copii aceste chestiuni. Uh, profesorii din școli au nevoie de sprijin. Apoi, cred că agenda digitală reprezintă o foarte mare uh, oportunitate pentru un nou tip de ocupare. Poți lucra de acasă, poți lucra în, uh, cu orare uh, diferite, dar trebuie să sprijinim companiile care ar uh, permite Uh, tinerelor mame sau altor persoane să stea acasă și să lucreze de acasă. Tehnologiile digitale reprezintă atât o oportunitate cât și o provocare, ba chiar o amenințare. Există studii uh, uh, făcute asupra unor uh, copii care cumpără de pe internet și s-a văzut foarte clar că există uh, minori care nu pot cumpăra băuturi alcoolice de la magazinele de pe stradă, dar le pot cumpăra de pe internet chiar dacă vârsta nu le permite. Deci trebuie să securizăm accesul. Cum, vom, cum vom uh, putea să prevenim uh, abuzarea de internet. Da, vă mulțumesc foarte multe observații, aveți și câteva întrebări și, domnule comisar, vă voi da cuvântul pentru a răspunde acestora. Ein breiten Raum bei einigen ähm, Wortmeldungen der Abgeordneten. Da, foarte mulți uh au uh, menționat uh, școala, universitatea, educația, formarea, formarea profesorilor și calificarea profesională. Eu sunt ambițios, dar realist. Nu cred că în următorii, în următorii ani voi primi bani, uh, spre exemplu, ca să dotez toate școlile, școlile cu hardware și software. Avem nevoie de mult mai multe laptopuri, calculatoare, de soft pe care să-l schimbăm uh, foarte rapid, um, foarte frecvent și nu avem aceste resurse. Cu un buget de 150 de milioane de euro pe an nu poți să finanțezi toate aceste măsuri. Dacă mergeți în weekend și discutați uh, cu Uh, autoritățile uh, din țările dumneavoastră și rugați să dea 5 miliarde de euro, fac asta. Dar, în momentul în care bugetul european uh, se scurtează, se reduce și se cer mai mulți bani pentru agricultură sau pentru coeziune sau pentru schimbările climatice, atunci nu am atât de mulți bani la dispoziție. Însă dumneavoastră, în discuțiile pe care le aveți cu primari, cu colegii din uh, parlamente, uh, cu contribuabilii, menționați aceste subiecte. Deja este un pas înainte, pentru că competența principală pentru educație sau dotarea uh, europeană nu este la nivel european. Deci ce putem să facem? Putem, în primul rând, ceea ce am menționat în raportul DAISY, raportul anual referitor la competențe digitale în statele membre, conectivitate, infrastructură sau locuri de muncă, investiții în cercetare uh, pentru cercetare digitală. Și sigur că dacă toate statele membre fac progrese, se creează o concurență. Și sper că atunci când un stat membru rămâne în urmă, legătorii vor întreba, bun, dar ce se întâmplă în țara mea? Subiectul competenței digitale, uh, oferta de formare trebuie să fie pusă la dispoziția oamenilor și aceștia trebuie să poată de asemenea să beneficieze de pe urma lor și să fie în rapoartele viitoare împreună cu președinția luxemburgheză, to- toți cei 28 de miniștri uh, ai educației și cercetării au fost invitați și am discutat situația cu ei și voi face acest lucru în fiecare an. Și de asemenea voi cere rapoarte de progres pentru a vedea care sunt locurile de muncă în sectorul IT, uh, ce se face la nivel bugetar pentru cofinanțarea programelor de calificare sau subiectul pe care l-a menționat doamna Țimar. Un concediu de formare, deci zile libere pe care lucrătorii se poată să le folosească pentru uh, profesionalizare, pentru calificare profesională. Sigur că e o chestiune care ține de partenerii sociali și o chestiune care este um, legiferate la nivel regional în Germania sau la nivel național în alte state membre. Însă, se pot oferi bune practici, impulsuri, sunt pregătiți să o fac. Dacă acestea vor fi apoi preluate de către partenerii sociali, ar fi foarte bine, uh, dar există și multe state membre în care partenerii sociali nu sunt cei care pot lua astfel de măsuri, atunci legiuitorii sunt cei care trebuie să ia măsurile. Apoi s-a vorbit despre profesori pe bună dreptate. Profesori de 40, 50, 60 de ani la toate din școli și din învățământul superior trebuie să fie recalificați. Atunci când eu am fost la școală, respectam profesorii pentru că ă, profesorul meu era mai rapid la înmulțire ă, decât mine și eu eram destul de rapid. Dar astăzi elevului ă, este absolut normal. Își scoate iPhone-ul, și 17 ori 29 rapid face socoteala mai repede decât mine în cap. Totuși, fiul meu uh, respectă un profesor care este prieten pe Facebook și uh, atunci când are probleme cu temele de casă, uh, poate foarte rapid să ceară sfatul profesorului pe Facebook. Dar acest lucru poate să-l facă un profesor numai dacă are profil Facebook, dacă are un iPhone sau un telefon uh, inteligent și dacă știe să folosească aceste uh, mijloace. Apoi, motoarele de căutare uh, ar trebui să fie să facă parte din din examene. Pentru că eu atunci când am dat examen am avut posibilitatea să folosesc un calculator. Astăzi uh, se utilizează um, smartphone-urile pentru toate aplicațiile lor numerice, sunt parte normală a um, procesului de învățământ. Și Google și motoarele de căutare, acestea aparțin uh, uh, normalității profesionale de zi cu zi ceea ce înseamnă că motoarele de căutare trebuie să nu mai fie excluse din procesul de învățământ și nici din procesele de testare. Deci ne gândim aici la digitalizarea planurilor de învățământ, ale mijlocelor uh, și metodelor didactice, astfel încât um, profesorii să-și recapete autoritatea în fața copiilor de 10, 11, 12 ani uh, care Uh, știu mult mai bine să folosească tehnologia digitală uh, decât profesorilor în momentul de față. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități sau persoane defavorizate, am făcut o propunere și aș dori să elaborez uh, un aviz european prin, prin planul Juncker pentru cei care sunt defavorizați să se ofere uh, o sumă de bani pentru un curs de formare digital. Sigur că acest program trebuie să fie cofinanțat de către statele membre și acest uh, voucher să poată fi folosit de către oameni, fie la școală, la o școală profesională sau la uh, camera de comerț sau eu știu unde se oferă astfel de cursuri. Uh, astfel încât um, dobândirea de competențe digitale să nu fie văzută ca o povară, ci ca uh, o posibilitate de a învăța ceva nou, cu bucurie. Dispozițiile referitoare la uh, contractele de muncă, standardele sociale, uh, negocierile colective trebuie să se transforme toate în lumea digitală, astfel încât să își păstreze valoarea pe care o au la nivel material în momentul de față. Avantajele sunt uh, mult mai multe decât uh, dezavantajele. Flexibilitatea ca timp și ca loc. Dezavantajul, sigur, este că ești conectat uh, 24 de ore din 24, um, și modelul de timp uh, clasic al muncii și um, toate asigurările de accident, de sănătate, um, protecția socială nu vor mai fi garantate în același mod în lumea digitală. Un alt uh, dezavantaj, dar acesta poate fi prevăzut. Dacă, de exemplu, sâmbătă, într-o sâmbătă seara, um, se uh, desfășoară uh, finala unui eveniment sportiv, uh, atunci uh, persoanele care uh, raportează cu privire la acest uh, eveniment uh, trebuie să o facă pe luni dimineața la ora 6. Deci, într-un fel, nu mai ai uh, timp liber ca și până atunci, weekendul nu mai este liber la fel, dar, în același timp, ai flexibilitate și în alte moduri. Și noile modele de servicii pot să aibă succes numai dacă acceptăm toate aceste tipuri de flexibilitate în plus sau în minus. Cred că formarea digitală și formarea în ceea ce privește mediile digitale um, trebuie să aibă loc um, și în timpul serviciului și și în timpul uh, liber. Pentru că oamenii, de exemplu, trebuie să se uh, informeze și cu privire la uh, posibilitățile de a-și desfășura um, activitățile civice în mod, uh, în, la nivel electronic. Pentru că trebuie să le arătăm oamenilor care este accesul la diversele informații. Toate ziarele se găsesc în versiune online. Um, și e foarte interesant pentru că există ziarele, apoi există alte, alte modalități de informare, uh, cum ar fi YouTube. Și trebuie să îi ajutăm pe oameni să uh, poată să analizeze și să evalueze diversele surse de informare. Și apoi, dacă ne dorim uh, democrație în același timp, evitând uh, um, răspândirea urii și uh, ofensele. Uh, de asemenea, dorim să avem o anumită calitate a lumii digitale, astfel încât să nu se reduc, să nu, se, să nu crească, ci din potriva să se reducă um, stimulentele pentru uh, acte de violență sau atacuri teroriste. Uh, platformele online trebuie să aibă o oarecare responsabilitate asupra conținutului pe care îl pun la dispoziție. E important uh, ca atunci când se prezintă informațiile să se acorde atenție demnității umane. Atunci când uh, se spune unei persoane s-a întâmplat ceva și se dă numele și uh, locul respectiv. Întrebarea este dacă este corect sau nu să se facă acest lucru. Pe piața internă digitală pot să fie impuse niște cerințe tuturor uh, operatorilor care oferă conținut uh, digital, fie că sunt ei uh, europeni sau nu. Mai este o persoană care nu mai este în sală, și care a spus că femeile, uh, fie că sunt uh, uh, angajate sau întreprinzătoare în domeniul IT, deci numărul femeilor este mult mai scăzut decât cel al bărbaților. Um, sunt foarte multe femei care sigur că sunt active pe Facebook, dar acesta este un hobby. Din păcate, într-adevăr, toate studentele în, uh, la informatică sunt, uh, sunt foarte puține. Trebuie să încurajăm femeile să se angajeze în aceste domenii, să intre ca studente în domeniul IT. Și la star, în inițiativa Startup Europe trebuie să ne asigurăm că femeile se găsesc în centrul atenției. Pe de o parte, vedem uh, exemplul american care de la Hewlett Packard și până la Facebook au uh, ales uh, um, persoane în conducerea companiilor femei. Este un semnal care se transmite că femeile cu competențele lor sociale, cu inteligența, cu harnicia și cu competențele lor IT pot să promoveze și să ajungă la vârf mult mai ușor în sectorul IT decât în uh, construcție de mașini, de exemplu. Dar sigur că e nevoie de presiune pentru acest lucru. Acestea au fost chestiunile esențiale. Cu plăcere mă reîntorc peste un an, astfel încât să vă vorbesc despre progresele făcute între timp la Comisie, ce am reușit să obținem și în discuție cu statele membre, această mare coaliție pentru locuri de muncă Uh, și competențe, mai multe, um, mai multe programe de studiu uh, în domeniul IT și cred că voi putea să vă vorbesc și despre Business Europe, uh, despre situația uh, sindicatelor, pentru a vedea care este situația și care este nevoia uh, la nivel european de proiecte, de studii, de investiții, de măsuri și vom asculta, uh, sigur, uh, sfaturile partenerilor sociale. Vă doresc o seară bună! Vă mulțumim foarte mult, domnule Oettinger, pentru această prezentare scurtă, intensă, care ne și inspiră. Cei din această sală și, în general, cei de la întâlnirile noastre, chiar consideră că este o prioritate a agendei acestei comisii, pentru că e vorba de locuri de muncă, de piață, muncă și, și este vorba și despre agenda socială, până la este vorba de construcția societății. Așadar, înțelegem um, aceasta ca pe ofertă pe care uh, o acceptăm imediat, o să reveniți aici, peste un an, pentru că face parte din procesul nostru, așa că vă mulțumim încă o dată și vă urăm o seară plăcută. Mulțumim.